So, ladies and gentlemen, I think we're ready to start in this rather... We're once again... Doamnelor și domnilor, cred că suntem gata să începem. Uh, se pare că am uh, un ecou în sală. Nu mai are însă nimeni uh, microfonul uh, deschis, uh, iar avem uh, privilegiul să ne întâlnim în această cameră cavernoasă. Uh, Mm, nu ne-am mai întâlnit uh, de mult datorită ca idiosincraziilor din calendarul parlamentar. Vă urez bun venit uh, și ca de obicei suntem uh, difuzați pe internet, așa că urez bun venit și telespectatorilor. Am câteva comunicări. În primul rând, o ediție de colecție a raportului privind uh, formul uh, pieței unice și pentru care mulțumesc lui Federico și echipei sale care l-au alcătuit și avem uh, o adăugire din noiembrie care are o pagină, o primă pagină foarte drăguță Eh, experimentăm cu noi idei tot timpul, așa că vă recomand să citiți aceste documente. Pe urmă, eh, în ceea ce privește formalitățile, avem eh, procesul verbal al întâlnirii din 26 septembrie, care sunt uh, este un document deja depus și dacă nu uh, aveți, uh, dacă aveți comentarii, vă rog să le depuneți până la sfârșitul zilei de miercuri. În caz contrar, acest, acest proces verbal se adoptă. Vor mai apărea modificări la programul nostru de lucru pentru că doamna Gempar pleacă într-o misiune în Danemarca, așa că vă propun acum să ținem întâlnirea coordonatorilor mâine de la ora 11, de la 11 la 12.30 și subiectul uh, doamnei uh, Gephardt va fi discutat uh, uh, în cursul dimineții de marți. Deci facem un schimb de uh, subiecte pe ordinea de zi. În rest, nu mai există modificări, dar trebuie să ne asigurăm că participă toți coordonatorii la întâlnirea coordonatorilor de mâine. Și vă mai amintesc că marți după amiază domnul Kreuzmann va uh, fi aici pentru audiere privind drepturile consumatorului și uh, drepturile de proprietate intelectuală și apoi încă o audiere privind standardizarea și așa că vă rog să ne asigurăm că avem o prezență suficient de reprezentativă din partea membrilor comisiei ca să putem pune întrebări. Cred că asta au fost anunțurile pe care vreau să vi le fac. Acum vom merge mai departe la prima, primul punct de pe ordinea de zi și anume deschiderea unui nou punct E vorba de uh, raportul uh, din proprie inițiativă privind tabloul de bord al pieței interne. Uh, îi mulțumesc domnului Busutil, care va fi raportor pe această problemă, și iar raportorii din umbră sunt domnul de Campos, domnul Luckinger, nu e aici, domnul Rulă nu e aici nici ea, domnul Dioș, domnul Saldini. Sper că vor mai apărea și alții cu care să ne putem uh, disputa. Uh, iar acum aș vrea să și dacă e cineva din partea comisiei care să ne spună câteva cuvinte. Încă nu. Dar va veni cineva, sunt sigur. Deci, uh, fără să mai pierdem timpul, am să am să dau cuvântul lui Simon. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine să primesc răspunderea de a elabora acest raport privind tabloul de bord al pieței interne. Știți că în perioada interimară, până să primim acest punct pe ordinea de zi, pe 20, al 23-lea raport a fost publicat și de aceea raportul meu se va referi și la al 22-lea și la al 23-lea raport. Uh, acest raport intervine într-un moment uh, foarte delicat în care discutăm uh, aici în Parlament și se discută în mass media ceea ce se întâmplă în zona euro, iar acest raport ne dă posibilitatea, ocazia, dacă vreți, să analizăm unul dintre cele mai importante proiecte, dacă nu cel mai important, al uh, integrării europene, care este piața internă unică și, de asemenea, să uh, analizăm deschiderea pe care o avem pentru reconstruirea competitivității în Europa. Acest lucru a fost uh, realizat împreună și sper că îl vom putea consolida pe viitor. Uh, tabloul de bord al pieței interne merge uh, în această direcție, așa cum știm, prin înființarea pentru uh, pentru uh, public uh, înregistrarea felului în care statele membre își uh, uh, respectă angajamentele în privința construirii pieței unice. Raportul meu se referă în principal la trei puncte. În primul rând, rapoartele acestui tablou de bord, așa cum spuneam, dar și raportul Solvit, pentru că înțeleg că acesta va fi și el uh, inclus uh, în raport. În al doilea rând, voi explora căi de a ajunge la obiectivul comun al îmbunătățirii transpunerii, punerii în aplicare și um, uh, respectării regulilor pieței unice. În al treilea rând, ținând cont de um, uh, trebuie să ținem cont și de rețeaua europeană Solvit care încearcă să rezolve problemele care apar. Eu, după cum știți, vin dintr-o țară în care a fost uh, confirmată ca țara cu cel uh, mai uh, bun scor la transpunere. Țara mea, Malta, este un stat mic, dar are cele mai bune rezultate la transpunerea dispozițiilor pieței unice. Nu știu dacă uh, acesta este motivul pentru care coordonatorul uh, meu uh, uh, m-a rugat să fac acest raport, dar mă bucur și este o ocazie de a arăta că este într-adevăr posibil să facem progrese, să transpunem și să respectăm pe deplin obligațiile pe care statele membre și le-au asumat la nivel european. Domnule președinte, nu îmi doresc să intru în detaliile raportului încă, am înțeles că comisia va fi aici pentru a prezenta raportul său. Se pare că reprezentanții comisiei nu au venit încă, dar vă voi spune care este abordarea pe care o voi uh, adopta. Și aș fi uh, foarte mm, mulțumit să aud ce au de spus și colegii mei în această privință. În primul rând, Aș vrea ca raportul să sublinieze importanța transpunerii legislației europene la timp și în mod eficient. Vreau să subliniez, domnule președinte, că de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, în urmă cu 2 ani, decembrie, 1 decembrie 2009, s-a dat posibilitatea de a impune amenzi imediat în cazul în care statele membre nu își respectă obligația de a transpune directive europene și aș fi vrut ca Comisia, dacă era aici, să ne spună dacă s-a făcut ceva în legătură cu articolul 260 alineatul 3 din tratat. În uh, al doilea rând vreau să subliniez importanța transpunerii corecte a legislației europene, pentru că nu vorbim doar de transpunere, ci de o transpunere corectă a legislației. De prea multe ori ne confruntăm cu situații în care unele state membre nu transpun legislația europeană în mod adecvat și acest lucru creează probleme la nivel de punere în aplicare. Și în al treilea rând, ca o consecință, de sigur, vreau să subliniez că trebuie ca această legislație să fie corect pusă în aplicare, în beneficiul uh, oamenilor uh, lumii de afaceri și a cetățenilor europeni. adesea se confundă regulamentele, legislația, directivele cu uh, o uh, îngreunare birocratică, dar vreau să spun în raportul meu că, de fapt, această uh, implementare corectă și la timp a legislației europene duce la o uh, ușurare a activității și la o funcționare corectă a pieței interne. Am să mă opresc aici cu uh, introducerea mea. Uh, Aștept uh, părerile colegilor mei și, de asemenea, de-abia aștept să colaborăm, uh, mai ales cu raportorii din umbră, dar nu numai cu ei. Uh, am să stabilesc o primă întâlnire cu ei pentru a discuta despre părerile pe care le au și îmi doresc ca acest uh, raport să fie unul, să devină unul uh, care să întrunească un, uh, o majoritate cât mai mare în plan Mulțumesc. Well, thank you very much. Mulțumim. Simon Busutin. Ai avut dreptate să subliniezi uh, situația Maltei și exemplul pe care îl dă, pentru că uh, ar trebui să existe o autoritate morală a raportorilor care se ocupă de anumite subiecte, așadar uh, de-abia așteptăm să primim orientări din partea ta. O să comentez și eu mai târziu cu privire la nourul formal care mie mi se pare important. Acum raportorii din umbră. Doamna Râle este, cred, raportor din umbră pe acest dosar, apoi uh, domn profesor Corea de Campos, apoi uh, domnul Kreutzmann, Haidirule și eu din partea grupului meu. Apoi, dacă altcineva mai dorește să ia cuvântul, uh, orice alt membru al comisiei, probabil domnul Maier și alții, vor putea să o facă. Așadar, domnule profesor Corea de Campos, sunteți primul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc uh, colegul nostru Simon Busutil pentru diverse motive. Mai întâi, dânsul este unul dintre puținii care nu au vreun conflict de interese în ceea ce privește această chestiune. Aș dori să-l felicit pentru angajamentul țării sale în acest uh, domeniu. De asemenea, sunt recunoscător pentru comentariile pe care le-a făcut. Cred că mulți am putea fi de acord cu aceste comentarii. Cât privește numărul uh, încălcărilor sau uh, numărul subiectelor care nu au fost transpuse așa cum trebuie, este considerabil. Cam 90 de aspecte nu au fost transpuse așa cum trebuie de un stat membru sau altul. practic uh, ore întregi de muncă nu s-au fructificat. Dacă privim uh, însă lucrurile și în alt uh, punct de vedere, în an, anul trecut au uh, fost încălcări într-un număr cu 25% mai redus față de anii anterior și anumite dispoziții importante până la urmă au fost transpuse. Contribuția mea la raport va fi următoarea. Ea se leagă de modurile practice prin care am putea reduce perioada de timp și prin care am putea reduce numărul uh, încălcărilor în uh, procedura de transpunere. Principalul scop al uh, acestui tabel este să atragă statelor membre atenția asupra poziției lor într-o manieră destul de elegantă sau uneori directă și noi, eurodeputații, am putea avea un rol de jucat aici. Am uh, ținut legătura cu guvernul uh, nostru de acasă și când uh, văd că avem rezultate slabe, atrag atenția guvernului asupra acestor rezultate. Însă mai există și loc de îmbunătățiri în ceea ce privește relația cu parlamentele naționale. Dacă păstrăm contactul cu deputații naționali, Uh, probabil uh, am reușit să-i cooptăm, uh, să le cooptăm sprijinul în acest demers. Aceștia trebuie să fie bine informați. Și acest subiect ar trebui să fie pe agenda tuturor întâlnirilor noastre cu deputații naționali. Nu mai sunt alte aspecte unde am vreo opinie diferită față de cea a domnului Busutil și de aștept să lucrez cu dânsul pentru a obține cel mai bun rezultat posibil. Mulțumesc! Thank you very much. Um, next... Mulțumim foarte mult, domnul Kreutzmann, acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În numele colegului nostru uh, Lockegaard aș dori să fac câteva comentarii cu privire la acest subiect. Acest raport uh, vine exact la momentul potrivit pentru că Uniunea Europeană are nevoie acum de o bună funcționare a pieței interne care duce la um, locuri de muncă, creștere și la, care contribuie la sporirea puterii de cumpărare a cetățenilor europeni. S-au făcut foarte multe lucruri, însă doar 11 state membre au uh, uh, atins obiectivul uh, pragului de 1% deficit la transpunere în ultimii ani. În aceste momente extraordinare trebuie să exploatăm toate opțiunile pe care le avem la dispoziție pentru a îmbunătăți economia și o bună funcționare a pieței este o cheie pentru buna funcționare a economiei europene. Acesta este momentul ca statele membre să-și uh, stimuleze eforturile pentru a transpune directivele europene corect și la timp uh, în legislația națională. Există însă două mari provocări în ceea ce privește uh, uh, transpunere. Ar trebui ca statele membre să-și uh, îndeplinească acest uh, obiectiv al pragului de 1% deficit la transpunere și șase state membre încă n-au reușit să atingă acest obiectiv. Apoi, 0,8% uh, dintre directive nu sunt interpretate corect și dau diferențe de implementare așadar. Ar trebui așadar să uh, preluăm una dintre ideile bune manifestate anterior, una dintre acestea fiind sensibilizarea publicului cu privire la deficitul de transpunere din statele membre. Un element cheie pentru a scădea acest deficit este să sensibilizăm uh, publicul și să existe o presiune din partea egalilor. Uh, Informațiile pe care le oferă aceste tabel trebuie să fie ușor de înțeles publicului uh, larg. De aceea uh, trebuie să existe o versiune mai ușor de uh, citit a acestui tabel de scoruri pentru a putea să se înțeleagă mai bine aspectele pe care acestea le marchează. Atunci când se lansează un nou tabel de uh, scoruri, trebuie sensibiliza publicul cu privire la acesta și uh, trebuie să se încerce o mai bună transpunere și o limitare a procedurilor de încălcare. Uh, trebuie să uh, Vă mulțumesc uh, însă acum, uh, domnule președinte și domnule raportor. Mulțumesc. Doamna Râle. Mulțumesc. Eu voi fi foarte succintă. Sunt de acord cu uh, poziția antevorbitorului. Nu o voi repeta pentru că nu va servi la nimic. Însă aș vrea să revin la un punct, un punct care ar putea să joace un rol în acest raport. Comisia noastră redactează adesea rapoarte din proprie inițiativă cu privire la punerea în aplicare a anumitor directive. Uh, s-ar putea ca aceasta să devină o bună practică um, și anume ca raportorul care se uh, ocupă de uh, tabelul de uh, bord să indice în ce domeniu ar trebui să examinăm lucrurile. Uh, altfel, toate propunerile domnului Usutil mi se pare excelente și uh, noi uh, le vom susține și oricum ne bucurăm și de cooperarea care va urma. Acum, domnul președinte, în numele grupului meu, vreau să vă spun că am urmărit îndeaproape acest subiect și acest raport mi se pare unul foarte important pentru că reprezintă un raport uh, de tranziție, având în vedere accentul pe care îl punem acum uh, pe Single Market Act, pe legea pieței unice, pe transpunere și uh, obținerea de rezultate. Am făcut la fel și cu Single Market Act, cum spuneam, dar și cu comunicările anterioare ale Comisiei, uh, unde se viza un tablou de bord mai uh, uh, concentrat pentru servicii. Cred că acest raport mi se pare destul de cuprinzător și valoros, la fel și neutru. În acest raport regăsim și elemente noi, ceea ce mi se pare util. Cred că raportul de anul acesta Uh, are o mai mare semnificație decât cele anterioare, pentru că ar trebui să venim cu idei uh, pe care să le prezentăm uh, Comisiei, pe care să le legăm de vechi inițiative precum Single Market Act, care are niște obiective specifice ce vizează exact creșterea. Unul dintre aspectele pe care trebuie poate să le abordăm este faptul că avem prea multe rapoarte și că eventual acestea ar putea fi integrate într-o abordare mai cuprinzătoare am putea să vedem unde am putea crea niște legături între aceste rapoarte. Același, acest lucru este foarte clar în ceea ce privește Solvit. Există o corelare uh, între aspectele problematice din Solvit uh, și uh, chestiunile care uh, sunt abordate de noi în cadrul Single Market Act. Uh, Uh, există 20 de principii de interes pentru cetățeni pe care noi uh, le-am uh, redactat și sperăm că acestea ar putea fi incorporate într-un raport. Ar trebui să vedem cum anume progresăm cu privire la aceste subiecte, pentru că acestea interesează pe cetățeni. Ar trebui să ne axăm mai mult pe cetățeni, așa trebuie să facă toți cei care se ocupă de reglementare și cercetare. Cu toții ar trebui să fim interesați de cetățeni și consumatori. Am putea să ne gândim deci și la aceste aspecte în legătură cu acest raport. Uh, am putea să avem un raport mai uh, strategic decât cele anterioare aici. Ne uh, încurajez deci pe domnul raportor să meargă pe această direcție. Așa ar fi contribuția mea. Hans Peter Mayer cred că mai dorește să uh, contribuie la această discuție. Nu știu dacă alți colegi care au venit ulterior mai doresc să o facă, însă haideți să ascultăm pe domnul Mayer și apoi uh, oricum mai avem timp pentru cei care mai doresc să facă comentarii. Mulțumesc, domnule președinte. Vom discuta despre programul de lucru al Comisiei. Sunt multe lucruri uh, în pregătire. Acest raport făcut de colegul Busutil este cu atât mai important pentru ca noi să subliniem că vorbim despre transpunere. E foarte bine că se iau tot felul de decizii, dacă ele nu sunt transpuse, nu sunt implementate, care e scopul. Și dacă îmi puteți permite să citez câteva exemple. În primul rând, de vreo 2 ani de zile, am avut o procedură pentru reclamațiile de mici dimensiuni până la 2000 de euro care să fie rapidă, presupus uh, nu foarte uh, costisitoare, deci în teorie era foarte bună. De fapt, e o procedură care nu este deloc folosită. M-am uitat la propria mea regiune, am încercat să obțin unele informații și m-am uitat la o perioadă de șase luni începește aceste reclamații de mici dimensiuni, deci până la 2000 de euro și apa, se pare că exista o problemă Uh, în legătură cu o anumită companie aeriană care tot în, ale cărei avioane întârziau din Olanda și clienții ar fi putut să se ducă la autoritățile locale din zona lor și să facă o plângere și să, ar fi trebuit să primească un răspuns imediat, să se recunoască situația. Însă, aceste autorități locale n-au știut cum să procedeze în unele cazuri pentru că nu aveau documentația, dosarele, oricum, ce s-a întâmplat este că în loc ca această problemă să fie rezolvată în regiunea mea, s-a rezolvat în Olanda și destul de rapid, doar în șase luni. Așadar, pe baza acestor informații, oamenilor li s-a spus trebuie să mergeți în Olanda și veți rezolva problema în Olanda. Însă, însă întreaga procedură i-a costat pe acei oameni 590 de euro Uh, și, sigur, aceste costuri au trebuit să fie acoperite, costuri de implementare. Așadar, s-a implementat într-o oarecare măsură, dar nu a fost folosită cum trebuie, pentru că oamenii nu știau să profite de deciziile propriilor lor autorități. Și asta are de-a face cu autoritățile, nu atât cu cetățenii. Sigur că cetățenii trebuie informați, dar și tribunalele, autoritățile trebuie să știe cum se fac aceste lucruri. În al doilea caz, foarte problematic, vorbim aici despre IMM-uri și de producători care, sunt, uh, care reprezintă un risc, mai ales pentru uh, agricultori sau fermieri. Acum câte, câțiva ani am luat o decizie care va intra în vigoare în 2012 în ce privește găinile ouătoare și uh, cuștile în care pot fi ținute. 20% dintre țări, incluzând Germania și Austria, au îndeplinit prevederile, au cheltuit bani, au instalat noile cuși, deci a fost un proces foarte scump. În alte state membre, fermierii nu au implementat sau s-a implementat foarte puțin această schimbare. Comisia a fost informată în legătură cu această situație. Comisia a trimis uh, cereri repetate pentru implementare, însă nu s-a întâmplat nimic. Așadar, de la 1 ianuarie anul viitor, deci mai puțin de două luni, vom avea această piață cu niște producători care produc la costuri mai mari din cauza investițiilor pe care le-am făcut și alții investitori, alți fermieri care produc la costuri mai mici pentru că nu au făcut investiții. În Parlament am semnat o declarație și am sugerat ca aceste ouă să fie interzise pe piața europeană pentru că au fost produse cu încălcarea standardelor și câteva state membre sunt de acord. Începește acum piața unică? presupun că sunt și oameni care nu vor să interzică ouăle acestea, pentru că nu e o problemă de calitate a ouălor, ci o problemă de, legată de faptul că au fost produse în cuști care nu uh, îndeplinesc legile. Pe deasupra mai și importăm ouă din, în Uniunea Europeană, nu avem suficiente ouă noi înșine și dacă vrem să îmbunătățim situația, ar trebui să uh, Eh, nu mai facem nici tăieței, paste și etc. Așadar, este o situație generalizată. Deci nu putem să ignorăm aceste probleme, pentru că data viitoare vrem să îmbunătățim și bunăstarea animalelor și, de asemenea, bunăstarea uh, umană. Deci, practic, nimic nu se va întâmpla în această a doua Uh, rundă, o să trebuiască pur și simplu să așteptăm ca cei care acum nu s-au grăbit să facă ce trebuiau, să facă până la urmă acest lucru. Așadar, acest raport e foarte important și cred că ar trebui să ne concentrăm pe acest punct, implementare, transpunere în toate cele 27 de țări membre ale Uniunii. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Mi s-au părut niște comentarii foarte utile și sigur că avem în continuare discuții în legătură cu acele tabele de corelare care ar fi trebuit să ne dea o imagine mai clară a modului în care funcționează lucrurile. Cine mai dorește cuvântul? Domnul Jvab, cred că era și noastră pe listă, da? Da, mulțumesc, domnule președinte. L-am ascultat pe Hans Peter Mayer și nu-mi rămâne decât să menționez și eu uh, circumscripția mea și mă întorc spre doamna Gephardt. Ar fi păcat dacă nu o să mai avem o suficiente ca să mai facem șpețle uh, tăieței germani, care sunt o delicatesă. Acum, uh, începește raportul domnului Busutin. Cred că este o contribuție foarte importantă la această dezbatere. Această discuție pe care am început-o cu Mario Monti când a preluat acest dosar în numele Comisiei și când și-a prezentat documentul acestei comisii, vorbeam pe vremea aceea nu doar de guvernanță economică pentru Europa, am spus că avem nevoie și de guvernanța pieței unice, și că e urgent acest lucru. Acest raport este o contribuție valoroasă în spre această guvernanță a pieței unice și evident Hans-Peter Mayer are dreptate în ce spune. Trebuie să ne uităm dacă lucrurile au fost transpuse, implementate, dacă regulile au fost implementate corect, pentru că știți că asta e o chestiune complet diferită și e una care trebuie examinată mai de aproape. Al doilea comentariu și se referă acesta la una dintre afirmațiile noastre, domnule președinte, cred că acest raport ar trebui legat mai strâns de alte texte pe care le avem. De exemplu, tabelele de corelare uh, legate de implementare, deci să facem legătura cu celelalte texte și mai avem nevoie de o discuție asupra modalităților prin care putem să îmbunătățim uh, eficiența instrumentelor noastre. Într-o oarecare măsură facem deja asta, dar avem nevoie de mai multe dezbatere, în sensul că trebuie să ne întrebăm dacă avem nevoie de mai multe reglementări ca să scurtăm procesul de implementare și ce facem cu procedurile de infringement. Cele pe care le avem în acest moment uh, tind să se refere numai la non-transpunere, la neaplicare, dar nu avem niciun fel de modalitate de reacție pentru alte scenarii. Așadar, uh, Comisia acum aproximativ 2 ani a venit cu un dosar de încălcare a tratatului, mi s-a părut o contribuție importantă și aș încuraja Comisia să continue pe această cale și Parlamentul o va susține și ar trebui să o susține. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, mai avem doi vorbitori, doamna Monse și doamna Vale și după aia dau cuvântul domnului Busutil pentru a rezuma, pentru că la 3.45 avem un scurt vot pe avizul domnului Focus pe care trebuie să-l facem astăzi, Eh, ca să-l trimitem la comisia principală. Doamna Șaldemoze. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă tot am acum timp, aș vrea să susțin, eh, să susțin pe colegii mei. Este evident și este adevărat că există o modalitate mai bună de a aplica, eh, de a asigura, mă scuzați, aplicarea legislației europene. În ce privește situația acestor ouă, și în Danemarca e o problemă. Consumatorii nu înțeleg de ce e atât de dificilă implementarea. Eu am o propunere pentru această comisie și anume, dincolo de a discuta despre această strategie, să putem să reflectăm și asupra uh, ideii unui schimb de opinii cu Consiliul, pentru că e vorba de o competență a statelor membre de a aplica această legislație și am putea să invităm Consiliul să uh, organizeze un schimb de opinii ca să vedem unde sunt problemele și să vedem ce putem face ca să funcționeze lucrurile mai bine. Avem uh, o serie întreagă de subiecte, vămile și multe altele, deci există multe subiecte pe care am putea face progrese și am putea îmbunătăți situația dacă vrem să convingem consumatorii că această piață unică funcționează bine. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Vailea. Da, colega Maier Toma pleacă din sală, nu vorbim aici doar de tăieței de tip Spetzler, uh, domnule Schwab. Uh, sigur că puteți să-mi dați mai multe detalii despre asta, dar înțeleg de ce sunteți nemulțumit în legătură cu găinile crescute în, uh, găinile ouătoare crescute în baterii în Germania și în legătură cu tot ce se întâmplă acolo. Dar sunt sigură că veți ghici ce am să spun a spune că nu e corect 100% să luăm acest exemplu, pentru că uh, de data aceasta Germania are inițiativa, se mișcă repede și are o implementare foarte bună. Dacă să fim onești, Germania este adesea la coada clasamentului și nu în vârful clasamentului mai sunt și alte state membre, nu știu care e situația din Danemarcii, dar uitați-vă la uh, tabelul de scor și veți vedea că toate statele membre au făcut la un moment sau altul uh, ceva ce nu trebuia, poate că au făcut lucrurile cu întârziere, nu au, au, uh, au tărăgănat, deci toți suntem în aceeași situație, nimeni nu e perfect și nimeni nu e complet nevinovat. Doamna Șaldemuză a spus un lucru important, și anume că trebuie să avem o dezbatere strategică cu cei din Consiliu, în ce privește procesul de luare a deciziei, uh, ei sunt uh, foarte implicați, dar nu sunt la fel de implicați în ce privește implementarea. Apoi, cred că trebuie să avem o dezbatere și cu parlamentele naționale. Și să discutăm așadar cu colegii din parlamentele noastre naționale, pentru că, de exemplu, opoziția care se manifestă acolo s-ar, ar putea să ne ofere o perspectivă uh, diferită. Cei care sunt la guvernare în țările respective pot avea o perspectivă, cei din opoziție poate că au alte opinii. Și în cele din urmă trebuie să spun că sunt de acord cu domnul Maier. N-are rost să facem legi bune aici tot timpul și apoi să vedem că după aceea legislația respectivă uh, nu e respectată, nu este implementată sau este implementată insuficient. Asta e o problemă, problemă și cred că sunt câteva zone în care putem să ne îmbunătățim situația, să colaborăm cu Consiliul, Comisia în calitate de gardian al tratatelor și Comisia trebuie să aibă curajul de a merge la Curtea Europeană de Justiție, dar, sincer, cred că numărul cazurilor care ajung acolo a scăzut. Și, evident, de asemenea, trebuie să colaborăm cu Parlamentele Naționale. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc, am uh, observat și trebuie să-mi cer scuze comisiei. Cred că am avut unele probleme în ce privește orarul dezbaterii, pentru că noi am început la 3 în această după-amiază. Însă ne bucurăm că sunteți atât de mulți prezenți. Îmi pare rău că nu avem timp uh, de o prezentare și îmi pare rău că ați ratat o parte din discuții. Nu știu dacă cineva ar dori să se prezinte și doamna Verhoeven sau cine, cine din, uh, din partea comisiei de la DigiMarket ar vrea eventual să ia cuvântul și să-și prezinte echipa și după aceea să avem uh, un follow-up. Pentru că acesta a fost doar primul schimb de opinie, așadar raportorul nostru cu siguranță vă va transmite comentariile care s-au făcut până acum. Așadar, cine ar vrea să ia cuvântul? Yes, thank you and uh, our apologies for being late. Da, ne cerem scuze pentru întârziere. Aș vrea să vă prezint colegii mei. Veronica Rego Cascais, lângă mine, responsabilă cu tabloul de bord al pieței interne. Ianușca Iansen, e numele meu, eu sunt uh, șefa echipei din cadrul comisiei și la dreapta uh, am uh, doi colegi din echipa Solvit. Aceștia suntem noi. Și pentru că n-am fost aici să auzim ceea ce ați spus în introducere, e puțin cam greu să intervenim. Vom continua să ascultăm și dacă aveți întrebări, întrebări pentru noi suntem aici ca să răspundem. Da, e în regulă, dar sigur că data viitoare când uh, domnul Bosutil uh, va veni cu raportul, uh, veți avea ocazia să ne dați mai multe informații în legătură cu evoluția celor două uh, ultime rapoarte. Înainte să-i dau cuvântul domnului Buzutil, domnul Maier dorește să revină. Va trezi ceva atenția ouăle tăiței? Ce? Mulțumesc. Foarte pe scurt, toată lumea se plânge de același lucru, de fapt, că nu există punere în aplicare. Comisia, Consiliul nu fac nimic. Comisia poate să depună plângeri împotriva statelor membre, dar trebuie să facă acest lucru după expirarea unui termen limite. Există cadre temporale pentru implementare. Acum, uh, revenind totuși la găinile uh, ovătoare, e vorba de bunăstarea animalelor și uh, cu uh, aceste, uh, aceste prevederi au fost adoptate în unanimitate. Știm că peste două luni se încheie perioada de punere în aplicare și doar 20% dintre statele membre au pus în aplicare aceste măsuri. Din fermierii statelor membre au pus în aplicare aceste măsuri. Deci uh, vom vedea uh, e foarte curând ce tip de uh, uh, plângeri pot fi uh, depuse împotriva acestor, uh, acelora care nu uh, s-au conformat deja. Bun. Domnule Buzutil, credeți că puteți uh, trage câteva concluzii. Mai avem vreo patru minute și poate că ar fi util și pentru colegii de la comisie să vă asculte. De aceea vă dau cuvântul pentru a conchide și a stabili calendarul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuția la această dezbatere. La, uh, chiar săptămâna trecută, uh, comisarul Dali îmi spunea că uh, are probleme, are dureri de cap în această problemă a găinilor otoare. Și acum înțeleg de ce. Vreau trebuie să vă spun că tabloul de bord al pieței interne este un instrument foarte important uh, prin intermediul căruia se uh, poate uh, în mod diplomatic arăta cu degetul acele state membre care nu se conformează. Este o modalitate de a-i uh, numi și de a-i face un pic de râs um, și cred că trebuie să facem și asta dacă ne dorim ca statele membre să pună în aplicare și să transpună directivele. Cred că nu e nimic mai rău pentru un guvern al unui stat membru uh, decât să fie criticat de către Comisia Europeană pe această problemă. Republica Cehă are în prezent onoarea îndoielnică de a încheia lista, dar chiar și așa, Republica Cehă a înregistrat cele mai, unul dintre cele mai mari uh, progrese în comparație cu acum câțiva ani. Deci e clar că până și cei din coada uh, Plutonului nu vor să rămână acolo și asta arată de ce tabloul de bord al pieței interne este important. Mai mulți colegi, inclusiv dumneavoastră, domnule președinte, ați spus pe bună dreptate că nu uh, ne referim doar la transpunere aici, ci și, poate chiar mai important, ne referim la punere în aplicare. Eu vin dintr-un stat mediteranean care um, care state mediteraneene adesea au uh, o reputație de neimplementare. O anecdotă spune că un comisar al pieței interne vorbea la un moment dat cu un reprezentant al unui stat mediteranean care a explicat de ce nu pune în aplicare regulile uh, uh, pieței interne și acel ministru i-a spus comisarului, dar uh, am uh, adoptat legislația ta, acum chiar trebuie să o și punem în aplicație. Uh, Ei bine, în cazul nostru, iată, un stat mediteranean este total angajat în a-și respecta Um, obligațiile. Sigur că uh, acest, uh, toate aceste lucruri sunt foarte importante și vor apărea în raportul meu. În ceea ce privește calendarul, domnule președinte, din câte înțeleg, va exista o perioadă de reflexie privind proiectul de raport în ianuarie și ne vom întâlni pe 24 să discutăm, apoi la sfârșitul lui ianuarie, pe 31 ianuarie mai precis, va fi termenul de depunere a amendamentelor. În februarie amendamentele vor fi luate în discuție și mai târziu uh, va avea loc uh, votul. În ceea ce privește discuția pe, pe proiectul de raport, mai e mai mult de o lună până atunci și cred că e timp suficient pentru mine să mă întâlnesc cu uh, raportorii din umbră mai mult de o singură dată, să mă întâlnesc cu reprezentanții comisiei, de reprezentanții din partea Solvit și reprezentanții din partea tabloului de bord să discutăm, bineînțeles, și cu Comisia, pentru că împărtășim același obiectiv cu acest raport. Încă o dată mulțumesc tuturor colegilor care au luat parte la discuție și de-abia aștept să începem cooperarea. Bun, mulțumim foarte mult, domnule Buzutil. Sunt sigur că toți raportorii din Umbra abia așteaptă să colaboreze cu dumneavoastră. Mulțumim Comisiei pentru participare și ne dorim să aflăm și ideile lor la o viitoare întâlnire, iar acum trecem la următorul punct uh, de pe ordinea de zi, pentru că trebuie să avem astăzi un vot pe raportul anual privind uh, politica în domeniul concurenței al domnului Fox. Acum, pentru că au venit mai mulți membri în sală, aș vrea să vă atrag atenția asupra unei modificări de ultimă oră a programului pentru mâine. Întâlnirea coordonatorilor va avea loc mâine la 11, de la 11 la 12.30, iar uh, prezentarea doamnei Gephardt uh, privind uh, accesul la servicii de bază va fi discutat de la 9 la 9.30. Asta înseamnă că poi mine terminăm la 4.30 și nu la 18.30 cum era programat. În această după amiază mai am uh, două lucruri de făcut. Trebuie să mă întâlnesc cu ministrul britanic uh, responsabil de achiziții publice la prima sa vizită aici pe această problemă și trebuie să reprezint comisia noastră la o întâlnire a grupului uh, de dialog transatlantic Uh, în vederea unei uh, întâlniri de la CESE săptămâna viitoare se, în legătură cu chestiuni ce țin de comerțul transatlantic. Am să, dau, uh, am să predau ștafeta vicepreședintei mele și mă voi întoarce doar pentru a-l prezenta pe domnul comisar Barnier. Iar apoi Bernadette sau Henrietta vor conduce discuția cu domnul comisar. Bernadette, probabil. Asta e programul pentru după amiază. Acum trecem la vot în ceea ce privește opinia domnului Fox privind uh, concurența. El va apăra acest uh, raport în uh, Comisia Econ și vreau să știu dacă domnul Fox vrea să ia cuvântul înainte de vot. Domnule președinte, știți că uh, doriți să facem, uh, să avansăm rapid. De aceea um, n-am să fac decât să le mulțumesc uh, raportorilor din umbră, din umbră pentru că am reușit împreună să ajungem la mai multe compromisuri um, și cam atât am avut de spus. Bine, atunci văd că au fost uh, câteva discuții de ultim moment pentru compromisuri. Uh, dacă dorește cineva să îmi atragă atenția să ia cuvântul, e liber să o facă. De, nu cred că avem nevoie de cartele de vot uh, deocamdată, de aceea am să, să pun la vot paragraful 1, alinatul 1 al domnului Paxas. Cine pentru, cine împotrivă se adoptă. Al doilea, doar domnului Bușoi, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Avem un amendament oral la amendamentul 3, la care domnul Schwab a adus niște modificări la text, uh, din câte înțeleg. Vreți să citim? Domnule președinte, am uh, încercat să rezolvăm o problemă de formulare. Am să citesc textul în limba engleză. Acest amendament este acceptabil pentru toată lumea? Bun. Cine este pentru? stați puțin așa să numărăm mâinile. să pentru, împotriva. 8, deci se adoptă. Amendamentul 3 pică, devine caduc. Amendamentul 5 al domnului Paxas. Cine este pentru? Împotrivă? Respins clar. Amendamentul 4 al domnului Canfin. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 7 al domnului Greh. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem un amendament de compromis, com, numărul 1, dar domnul Schwab consideră că amendamentul 13 nu cade sub incidența acestui compromis, nu în întregime. Asta înseamnă că o să mai facem modificare, o să mai facă modificare aici. Propunerea mea este dacă raportorii sunt de acord, să votăm pentru compromis fără, deci în primul rând compromisul așa cum a fost prezentat și apoi să vedem dacă se acceptă adăugarea amendamentului 13. E clar? Deci, amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Nu e clar? În legătură cu siguranța lanțului alimentar. Îmi cer scuze, domnule președinte. Eu nu sunt uh, raportor din umbră la acest uh, raport, dar și nu, nu pot comenta pe uh, fond, dar nu putem face așa ceva. Mi-e teamă că nu respectăm procedura. Uh well, I think... Bun. Atunci haideți să votăm compromisul așa cum a fost el prezentat. Supun la vot acest compromis pentru că oricum trebuie să votăm la el. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă clar. Acum, întrebarea este, de fapt ce vă propun este să supunem la vot amendamentul 13 să vedem dacă acceptați acea adăugire sau nu din uh, alineatul 3A. Aici uh, am ajuns. E vorba de amendamentul 13, așa cum a fost publicat și care se referă la uh, lanțul de furnizare a alimentelor. Pentru că nu cade în întregime sub incidența compromisului. Îmi cer scuze, domnule președinte, dar acest uh, lucru trebuia anunțat dinainte, trebuia să ne spuneți asta dinainte, pentru că nu putem să primim uh, lista de vot uh, deja tipărită și în timpul votului lucrurile să se schimbe. Nu cred că ar trebui să începem să folosim astfel de metode și de aceea eu resping această procedură pentru că încalcă regulile pe care le-am stabilit noi înșine nu vreau să spun nimic cu privire la valoarea amendamentului în sine. Domnul președinte, eu uh, nu cred că este atât de important și mi-am închipuit că s-a discutat deja și s-a convenit cu raportorii din umbră. Pentru că dacă nu s-a procedat așa, nu este corect să procedăm și noi uh, așa. E vorba doar de un uh, aviz, da? Pentru Comisia Economică și Monetară. Uh, eu am presupus că s-a discutat acest lucru cu toți uh, raportorii din umbră. Dacă un grup uh, nu este de acord, trebuie să acceptăm această poziție. Cred că uh, elemente din acest uh, amendament se află deja în propunerea de compromis, deci raportorul cred că a fost suficient de generos. Acum, haideți să mergem mai departe. Nu vreau să continuăm discuția pe tema asta e decizia mea. Intervenție fără microfon. Ce doreați să spuneți în legătură cu regulile și nu cu amendamentul? Eu am dreptul să se supună la vot amendamentul meu, chiar dacă acesta face sau nu parte dintr-un compromis. Azi dimineață Uh, am uh, plecat de la Stockholm la 11 și jumătate și am ajuns uh, aici în urmă cu câteva minute. Nu e vina noastră că amendamentul a ajuns târziu. Nu a fost timp fizic să facem ceva mai înainte. Acest text eu l-am văzut la ora 3. Toată lumea era deja aici. Sigur că există o problemă de procedură, dar nu E vorba de întârzierea uh, mea și a listei de vot. Eu nu cred că amendamentul 13 uh, face parte din compromisul 1 și se referă la o piață de uh, retail mai echilibrată în Europa. Am votat deja uh, acest uh, lucru și aș vrea ca colegii mei să ia în considerare faptul că nu s-a putut face nimic mai devreme. Nu văd de ce nu putem vota alineatul 3 a, a separat în afara compromisului 1. Secretariatul îmi spune că lista aceasta de vot era disponibilă vineri după amiază deja. Așadar, eu altă problemă dacă dumneavoastră n-ați văzut-o. Totul însă depinde de voința celorlalte grupuri politice, dacă sunt sau nu de acord cu dumneavoastră, altfel nu putem uh, continua așa. Oricum, din o parte din 13 este inclus în compromis și acceptați deja acest lucru, dar din câte înțeleg, doriți uh, uh o parte suplimentară din amendamentul dumneavoastră să apară ca parte a compromisului. Dacă ar fi să cite, o să citesc uh, textul și apoi să vedem dacă vreun grup obiectează. Veți obiecta deja? Bun, atunci nu putem face așa. Nu, spune doamna Gerhardt. Pe mine mă preocupă procedura, nu conținutul. Pur și simplu nu este posibil așa ceva. Văd din ce în ce mai des, uh, mai ales din partea PP-ului, uh, că uh, se înaintează amendamente de compromis, după care avem uh, voturi uh, separate sau amendamente orale care se introduc după aceste compromisuri. Aceasta nu este o manieră pe care să te poți baza atunci când te ocupi de un dosar. Prin urmare, aș dori să discutăm în cadrul comisiei noastre și în plenară dacă chiar putem să facem asemenea lucruri. După aceea putem introduce amendamente, însă eu nu pot să accept ca un compromis să fie din nou rediscutat uh, la uh, vot, să-l reanalizăm de la bun început. Pur și simplu nu putem proceda așa, domnul președinte. Pornind de la această bază, se pare că nu vom putea proceda uh, cum durează dumneavoastră, doamnă. Oricum, puteți să înaintați amendamentul dumneavoastră doamnei Fox și Comisiei Econ. Dar din câte înțeleg eu, acest compromis e unul uh, cu care a fost de acord oficialii dumneavoastră PPE, săptămâna trecută chiar. Îmi pare rău dacă considerați că n-ați avut suficient uh, timp la dispoziție, însă secretariatul a urmat procedura corectă în acest caz. Haideți să trecem mai departe. Și acum suntem la amendamentul 14 uh, al doamnei Gerb Hart, unde avem un vot separat cerut de ECR. Partea 1 se pune la vot. Cine este pentru? Împotrivă. PP-ul votează. Da, vă abțineți că semn de protest. Cine este pentru? Împotrivă. Partea întâi se adoptă, cea de-a doua pentru. Împotrivă. Se adoptă și aceasta. Și acum trecem la amendamentul 15 al domnului Gerhard. Cine este pentru? Împotrivă. Un vot strâns. Din păcate va trebui să numărăm. Revenim. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 11 la 11, deci uh, uh, se respinge. Amendamentul 21, cine este pentru? Împotrivă. Respins. Compromisul 2, uh, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 24 al domnului Canfan. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Un amendament de linare a domnului Salvini, domn 25. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 26 al domnului Bușoi. Cine este pentru? Trebuie să numărăm pentru că va fi din nou un vot strâns. Cine este pentru 26? 11 pentru, cine este împotrivă? Unsprezece la 11 din nou respins. Așadar, trecem la amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 29. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, clar respins. 31 pen, ca adăugire pentru, împotrivă, se adoptă clar. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 33 a domnului Canfan. Cine este pentru? Împotrivă, respins. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 37, vot pe părți, a fost solicitat de către grupul uh, ECR, partea 1 pentru, împotrivă, se adoptă clar, partea a doua pentru, iar cred că avem 11. Cine este împotrivă? Doamna Legrip, am votat pentru în cazul dumneavoastră. 11 la 11, deci respins. 38 pentru, împotrivă, respins. Așadar, trecem la vot final pentru proiectul de aviz. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. 21 pentru, niciunul împotrivă, o abținere. Mulțumim foarte mult. Vom vedea acum de lucrurile în cadrul Econ. Acum Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir, wir akzeptieren natürlich die Entscheidung. Wir gratulieren. Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să felicităm pe doamna Fox cu privire la acest succes. Din partea socialiștilor aș dori să spun că aceștia ar fi dorit să existe un uh, vot uh, pentru a respinge uh, ultimele amendamente. Se pare că socialiștii nu doreau să le respingem lor ultimele abonamente, așa funcționează, uh, amendamente, așa uh, funcționează practic lucrurile în Parlament, ne axăm mai mult pe procedură mai degrabă decât pe conținut. Domnul președinte, nu vreau să tulbur liniștea Comisiei în acest caz. Sper că veți soluționa lucrurile și încă foarte repede. Doamna Gerhard. Da, mâine, cum spuneam, vor exista niște amendamente orale din partea grupului nostru. Însă deja știați de acestea, ați aflat de ele, v-am spus acest lucru.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 vorbi despre o procedură însă astăzi care se derula în mijlocul votului, fără ca uh, coordonatorii sau uh, uh, raportorii din umbră să fi fost informați în prealabil cu privire la acest subiect. O situație aceasta este ușor diferită. Domnul președinte, sper că vom proceda de acum înainte în conformitate cu practicile obișnuite ale comisiei noastre, oricum consultații dumneavoastră sunt implicați în acest proces. Aceasta era și ideea. Acum eu trebuie să plec, altcineva va prelua conducerea ședinței și ne vedem mai târziu. Okay, good afternoon. We now move on and uh The item credit... Continuă acum uh, cu aranjamentele de creditare pentru proprietățile uh, rezidențiale. Dau acum cuvântul uh, raportorului Lechner. Vă rog. Ja, vielen Dank, Frau äh, Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt cam 197 de amendamente înaintate la raportul meu. Am discutat toate aceste amendamente cu raportorii din uh, umbră. Iar acum am de făcut câteva comentarii. Am spus uh, că mă opun extinderii cadrului pentru că Comisia a expus deja o propunere și Există câțiva colegi care sunt de acord că această propunere a Comisiei ar putea să se bucure de sprijin. Raportul meu este o încercare de a găsi o cale de mijloc. Încerc să prezint un raport care să poată fi acceptat de către uh, toată lumea. Câțiva colegi însă chiar doresc uh, extinderea acestui uh, uh, raport. De exemplu, domnul Presedo are foarte multe amendamente asupra cărora am putea fi de acord, însă nu cred că putem să extindem lucrurile într-o asemenea măsură am uh, dubii că am putea acoperi toată Europa în uh, domeniul de aplicare a acestui uh, raport. Nu știu dacă putem acoperi și stimulentele naționale. Sunt colegi care ar dori să analizeze subiecte individuale în detaliu. S-ar putea să existe însă puncte unde să fim de acord, însă nu cred că putem continua pe această direcție fără niște studii aprofundate. sunt și chestiuni care sunt uh, noi acum uh, pentru țara mea, de exemplu, și trebuie să știm exact ce presupun ele. Amendamentul 205 uh, la articolul 9a, unde există o interdicție pentru suprapunere. Nu știu dacă lucrurile ar uh, funcționa în Germania, pentru că acolo avem un anumit uh, model de uh, afaceri. Vorbim de sume precum 10 miliarde de euro în uh, ceea ce privește contractele de credit. Acestea sunt uh, legate de anumite bănci. sau de anumite uh, companii de construcție. Nu știu dacă am putea fi de acord cu acest amendament și mai sunt și altele, la fel. Prin urmare, nu știu dacă avem abordarea potrivită, nu știu dacă ar trebui să uh, mergem în direcția pe care ne-o indică Comisia. Mai sunt și alte aspecte care cred uh, au fost bine gândite, însă nu știu dacă ar trebui decise la nivel european, să zicem. Probabil ar trebui ca aceste chestiuni să fie rezolvate la nivelul statelor membre. Deci atunci când apare o problemă, acestea să se ocupe. Uh, nu sunt de acord uh, cu anumite amendamente, nu pentru că nu sunt uh, gândite bine, nu pentru că ar avea um, o problemă în sine, ci pentru că nu se uh, potrivesc cu contextul juridic. Inițial spuneam și îmi păstrez opinia că ar trebui să evităm să facem ceva ce este acoperit prin directiva pentru creditele de consum. Nu e posibil să avem două legi pentru același produs sau pentru același domeniu. Cu siguranță trebuie să ne gândim și la uh, legislația națională și să încercăm să înțelegem și dificultățile de transpunere în acest caz. Un credit ipotecar uh, diferă de un credit de consum. Însă, cred că ele ar trebui să difere doar în uh, modul în care sunt uh, formulate, în cazul în care apare o problemă majoră. Mai mulți colegi au solicitat eliminarea anumitor uh, acte delegate, acte uh, juridice. Econ are și ea probleme aici și probabil n-ar trebui să privim totul doar din perspectiva legislației pentru protecția consumatorilor, ci ar trebui să analizăm și normele care vizează stabilitatea uh, financiară, pentru că acestea uh, sunt de interes pentru Econ. Noi ar trebui să discutăm doar uh, câte un subiect în parte, nu să vorbim despre competențe generale care, vizează, care sunt vizate în această propunere. Dacă mă gândesc puțin la sfera de cuprindere, Carola Fox și alții au uh, sugerat uh, o limitare cu care sunt uh, parțial de acord. Însă cred că lucrurile sunt duse puțin prea departe. În ceea ce privește opinia domnului Fox, doar anumite contracte de credit pentru proprietăți rezidențiale ar fi acoperite, ori așa lucrurile sunt duse prea departe toată stabilitatea uh, pieței financiare ar fi afectată de această idee. S-a pus uh, problema să nu se acorde credite peste 2 milioane. Domeniul de aplicare în statele membre variază considerabil și se schimbă mereu. Însă eu aș folosi mai degrabă uh, termenul de uh, credit pentru proprietăți rezidențiale mai degrabă decât uh, credit ipotecar. Dacă vorbim despre acorduri de leasing sau alte tipuri de acord, atunci lucrurile sunt cu totul altele. E adevărat, e nevoie de o, un anumit nivel de limitare sunt de acord. De exemplu, dacă principalii cinci investitori bancari vor uh, uh, gândi un instrument și în conformitate cu această uh, directivă, ar trebui să se asigure că iau notă de uh, directiva care vizează adecvarea capitalului și uh, protecția consumatorilor. Un aspect specific uh, aici ar fi că ar trebui să existe doar armonizare minimă. În raportul meu inițial, împreună cu ISIS, am considerat că acest subiect ar trebui abordat, asta a spus și Comisia la început, și cred că sunt doar câteva aspecte, de exemplu, propuse de domnul Brock, care mai sunt de discutat, de exemplu, uh, rata taxelor în procente, rata dobânzilor și așa mai uh, uh, departe. Nu mă preocupă atât de mult armonizarea minimă. Și cred că n-ar trebui să introducem noi definiții. Din nou, ar trebui să analizăm creditele de consum. Personal consider și probabil și alți colegi ar fi de acord că nu ar exista un acord cu privire la uh, înființarea unei autorități pentru fiecare tip de credit uh, ipotecar. Cred că uh, ar trebui ca în acest domeniu concurența să decide. Din perspectivă europeană, pentru fiecare uh, credit uh, ipotecar, care este evaluat ca atare, costurile ar uh, spori, costul de creditare ar spori în urma acestor analize și aceste elemente trebuie luate în considerare în calculele generale. Procedând astfel, n-am acționat în interesul consumatorilor. Cât privește autoritățile ca atare, eu nu mă opun E bine, Sincer, cred că sunt prea multe autorități deja în Europa, iar în ceea ce privește uh, pe consumatori, există anumite cerințe clare care uh, vizează anumite activități ale celor implicați uh, în, în acordarea de credite. Cât privește protecția consumatorilor, nu cred că ar trebui să ne imaginăm că uh, creditorii vor susține uh, aceste drepturi ale consumatorilor. Au fost uh, amendamente propuse și de domnul Busutil, pe care pot să le înțeleg. Înțeleg raționamentul din uh, spatele lor. În ceea ce privește dreptul de uh, retragere și perioada de timp permisă consumatorilor pentru a lua o decizie în acest sens, uh, Um, ei bine, aici ar trebui să reflectăm puțin la faptul că uneori oamenii doresc să se miște repede, să nu piardă timp. Nu știu, poate lucrurile astea ar putea să apară într-un uh, compromis. În ceea ce privește interzicerea decuplării, um, ei bine, am menționat deja aceste lucruri, uh, la fel EPRC, cred că ar trebui să lăsăm lucrurile exact așa cum sunt. Apoi la articolul 14, care privează evaluarea uh, capacității de rambursare a unui credit, ei bine, ar trebui să uh, lăsăm lucrurile așa cum sunt, pentru că uh, sunt similare cu uh, chestiunile care vizează creditele de consum. Dacă avem de-a face cu o evaluare negativă a capacității de rambursare, atunci uh, uh creditul nu poate fi acordat. Dacă ar, ar, s-ar întâmpla ca eu să fii implicat într-o evaluare și apoi uh, la câțiva ani după aceea să-mi dau seama că uh, există probleme și pentru că știu că există evaluări de această natură care s-ar putea dovedi dificile și care ar putea să ducă la dubii, atunci acest credit uh, probabil n-ar trebui acordat. Prin urmare, această dispoziție de aici ar trebui eliminată sau formulată într-o altă manieră. Deci să o reformulăm așa încât uh, uh, instituțiile de creditare să fie responsabile uh, către autoritatea de supraveghere de care aparțin cu privire la luarea unui astfel de decizii. Um, um, wichtigen Punkt ist Artikel 18. Es sind hier von verschiedenen Kollegen, auch von mir, einige Articolul 18 um, ähm, angebracht worden. Ich muss Articolul 18 am făcut câteva corecții și eu și colegii mei. Cum spuneam mai înainte, avem reguli foarte diferite de la un stat membru la altul și În țara mea, de exemplu, 80% dintre împrumuturile imobiliare, uh, ipotecare, sunt pe rată fixă a dobânzii. Și jurisdicția. Ich würde mich gegen weitere Einschränkungen. Iar uh, legislația este construită într-un mod destul de, de strict și asta limitează foarte mult marja de mișcare. Domnul uh, Copan a avut o sugestie și anume să privim lucrurile din perspectiva opusă, adică rambursarea uh, creditului poate fi considerată un avantaj pentru instituția de credit pentru că atunci dobânda crește. Deci ar trebui să întoarcem lucrurile invers, să zicem așa, și să ne gândim la o compensație pentru consumator. Va trebui să mă gândesc un pic la asta. Nachweisen können, können Sie auch keinen Anspruch stellen, aber es wäre umgekehrt. Dass... Evident, dacă n-ai suferit niciun fel de pierdere sau pagubă, nu poți să ceri uh, rambursare. Însă, așa cum spuneam, uh, amendamentul 18A n-aș fi în favoarea procedurii de autoevaluare. Nu știu ce sunt, care ce preocupă pe colegi nu doar aici, ci în, în general în, în Parlament, dar va dura destul până când vom ști exact care vor fi implicațiile directivei uh, creditului de consum. Dar poate că ar trebui să ne imaginăm că lucrurile ar putea evolua foarte rapid, deși eu nu cred nu cred că se va întâmpla așa, pentru că avem foarte multe probleme de rezolvat și noi și Econul. Deci nu văd cum am putea să încheiem această activitate până la sfârșitul anului. Raportorul uh, considera că nu ar trebui să votăm până pe 5 decembrie, ci mai degrabă să ne gândim mai mult la această situație. Econ face presiuni, nu, nu înțeleg de ce. Nu înțeleg deloc de ce se grăbesc în asemenea hal. Cred că Parlamentul trebuie să nu se grăbească, trebuie să aibă suficient timp ca să aibă o primă lectură și aș vrea să sugerez să nu votăm nici noi în comisia noastră. Acestea sunt uh, opiniile mele. Um, I have to warn you, uh, on, on... Mulțumesc, spune doamna președinte. <clears throat> trebuie să vă Previne în legătură cu calendarul. Trebuie să fim foarte punctual pentru că va apărea aici domnul comisar Barnier uh, și uh, are și el un program foarte strâns. Uh, shadow Rapporteur speak as long as Așadar, o să lăsăm raportorii numără să vorbească atâta cât vom avea timp și încep cu Merci, Madame la... cu domnul Noc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnule Lechner pentru proiectul de aviz. Am sensibil. Pe un subiect extrem de sensibil. În ciuda uh, prezentării sale detaliate, trebuie să recunosc că sunt un pic dezamăgit de propunerile sale. Uh, înțeleg că trebuie să rămânem în area de competență a comisiei noastre și să nu impietăm asupra comisiei Econ, însă nu putem să ne mulțumim uh, doar cu uh, alinierea acestei directive la directiva privind creditul de consum, pentru că asta este ce propuneți noastră în linii mari. Comisia noastră ar trebui să facă o propunere de directivă care să aibă legătură în mod specific cu creditul imobiliar, tocmai pentru că acesta nu poate fi considerat un simplu credit de consum și asta din două motive principale. Primul ar fi că durata creditului de consum este importantă Mă scuzați, spune vorbitorul. În timp ce creditul de consum se dă pe perioade relativ scurte, creditul imobiliar angajează consumatorul pe 15, 20, 25 de ani din viața. Deuxièmement, le risque sistemic. În al doilea rând, riscul sistemic legat de aceste credite imobiliare care a fost foarte bine ilustrat, dureros ilustrat de criza subprime, este unul foarte specific, acest uh, acest risc. Așadar, în grupul meu considerăm că aceste credite imobiliare trebuie să fie supuse unor reguli care să țină cont de specificitățile lui pentru a proteja consumatorul mai bine împotriva practicilor abuzive, pe de o parte, dar și pentru a preveni uh, neplata, fără să împiedicăm consumatorii mai modești să aibă acces la credit. Și atunci, îl începește dosarul protecția consumatorului, care până la urmă este miezul competenței noastre, acest proiect de aviz rămâne destul de timid. Există o serie de practici cărora trebuie să le punem capăt, pentru că ele reprezintă în mod clar abuzuri din partea creanțierilor față de consumatorii captivi. Și mă gândesc mai ales la impunerea consumatorului care dorește să-și Uh, ramburseze în avans creditul niște taxe atât de mari de rambursare încât el să nu mai aibă niciun stimulent ca să o facă. Apoi, când se dă un împrumut imobiliar, asta nu înseamnă că cel care le-a trebuie să fie obligat să ia și o uh, asigurare cu aceeași bancă, să cumpere și o asigurare de la aceeași bancă la un preț preferențial. Uh, consumatorul trebuie să fie liber să se asigure oriunde dorește și alege el, fără ca asta să influențeze oferta de credit care este făcută. Iată exemple de reguli concrete pe care aș vrea să le văd în textul directivei și care ar permite o reechilibrare a relației între creanțier și uh, consumator. Vă mulțumesc! Da, <laughs> Domnule Kreuzmann, ați dori să vorbiți în numele domnului Bush. Da, doamnă președinte. Este târziu, așadar o să fiu cât se poate de succint. Domnul Lechner a spus multe lucruri de bun simț. Stimmung äh, wird Herr Kollege äh, Și ideea, este, ideea că ar trebui să amânăm votul pe această chestiune e, o e acceptabilă pentru noi și domnul Bușoi este de acord cu această idee și vom continua să colaborăm cu domnul Lechner pe amendamente. Mulțumesc, doamna Râle, vă rog. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră. Susțin propunerea. Ar trebui să încercăm să nu votăm pe 5 decembrie, pentru că având în vedere câte amendamente, există foarte multe amendamente și având în vedere toate implicațiile, e o idee bună să ne uităm, să vedem ce compromisuri pot fi obținute. La nivel personal trebuie să spun că de la început am fost foarte sceptic în ce privește această directivă, pentru că drept rezultat al uh, problemelor cu împrumuturile ipotecare în multe state membre din Europa, Cred că această chestiune e una extrem de complicată și de sensibilă și când am avut un aviz pe Cartea Verde, am uh, înțeles că există diferențe uriașe de la un stat la altul și că există niște culturi ale consumatorilor foarte diferite uh, și abordări foarte diferite a pieței ipotecare. Așadar, nu prea avea sens să încercăm să realizăm o, o reglementare europeană pe acest domeniu. Cred că mai degrabă trebuie să rămânem la un nivel minim de uh, armonizare și să mergem pe acte delegate cât mai mult posibil. Există foarte puțină activitate ipotecară transfrontalieră, așadar trebuie să spun că nu înțeleg necesitatea unei reglementări, unui, unui regulament la nivel european în uh, acest domeniu. Cred că e suficient să urmăm principiile din uh, directiva privind uh, creditele de consum. Dar în acest moment se pare uh, prematur. Există câteva zone în care avem nevoie de studiu de impact. Pentru că nu putem să ne imaginăm care vor fi implicațiile unora dintre aceste măsuri. Așadar, cred că mai avem nevoie de informații până când să luăm o decizie. Președintele, mulțumesc. Acum domnul Fox, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, domnului Lechner pentru activitatea sa pe acest aviz și mai ales pentru întâlnirea utilă pe care am avut-o săptămâna trecută. Sunt de acord cu doamna Rule. Este o lipsă totală de um, comerț transfrontalier pe piața ipotecară și atunci e nevoie de un minim de armonizare. Și susțin uh, ideea actelor delegate. Domnul Lechner știe care sunt opiniile mele uh, în ce privește scoaterea uh, ipotecilor de tipul buy to let din acest regulament. Deci aceste ipoteci sunt comerciale și se bazează pe venituri din chirii și nu pe venitul uh, celui care ia ipoteca. Deci, din punctul meu de vedere, este complet nepotrivit ca ele să intre în area de aplicare a acestei directive. Un alt comentariu pe care vreau să-l fac e legat de ISIS. ISIS, uh, European Standardized Information și fișa europeană standardizată de informații. Multe țări, incluzând Marea Britanie, au deja această fișă standard de informații și ea funcționează și consumatorii sunt protejați. Și dacă ne-am am trece la un, un formular european standard, nu înseamnă niciun beneficiu pentru acești oameni, pur și simplu ar presupune niște costuri. Și întreg pe colegi, în beneficiul cui este asta? Este în beneficiul comisiei ca ei să poată spune, gata, am mai standardizat un formular, pentru că cu siguranță nu este în beneficiul consumatorilor britanici și nici în beneficiul instituțiilor financiare britanice și bănuiesc că aceeași situație e valabilă și în alte state membre. Așadar, cu siguranță, având un, o fișă de informație standardizată la nivel european, pe care statele le pot folosi sau pot alege să aibă propria lor fișă. Pentru că nu cred că obiectivul nostru aici ar trebui să fie protejarea consumatorilor și nu standardizare de dragul standardizării, astfel încât cineva din comisie să mai poată bifa o căsuță și să simtă mai bine. Sunt de acord cu ideea domnului Lechner că nu este nevoie să forțăm un vot pe 5 decembrie. N-am nicio idee de ce cei din Econ sunt atât de dornici Domnule Lechner, aveți acordul tuturor raportorilor din număr pe această chestiune. Vă mulțumesc. Ok, then any other speakers? Președintele, mai sunt alți vorbitori? Mai dorește vreun membru să ia cuvântul? Dacă nu, atunci îi dau cuvântul reprezentantului comisiei, doamna Jennifer Robertson, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc cât mai puțin pentru că foarte curând va veni domnul comisar Barnier, câteva comentarii. Încerc să nu repet comentariile care s-au făcut de către Filip Pelig atunci când el a venit ultima oară în fața acestei comisii. Noi am explicat, cred, foarte clar de ce credem că este necesar să urmăm uh, directiva privind uh, creditul de consum în unele zone și să avem o abordare diferită în altele. Poate să spun câteva lucruri în legătură cu punctele principale uh, discutate astăzi. În ce privește Uh, produsele financiare și creditul ipotecar și legătura dintre ele. Am putea uh, susține amendamente care interzic uh, legarea acestor produse, dar ar trebui să examinăm cu mare atenție formulările și să oferim anumite excepții pentru anumite produse în anumite domenii. Deci va trebui să vedem care va fi formularea finală a Parlamentului. În ce privește nivelul de armonizare, noi credem că am propus un document foarte echilibrat și bine țintit, care oferă armonizare maximă în unele zone. De asemenea, încercăm să păstrăm definițiile actuale, să fim cât mai aproape de definițiile actuale și să avem o abordare țintită. În același timp, o serie de prevederi uh, oferă armonizare la nivel de principii mai degrabă și asta lasă statelor membre foarte multă flexibilitate în ceea ce privește implementarea. Așadar, din acest punct de vedere, considerăm că propunerea noastră este cât se poate de proporționată. Proporțională. Uh, cred că acestea au fost uh, cele două comentarii principale și cred că domnul Fox ar vrea să spun ceva despre fișa aceea de informații în ce privește această fișă europeană, considerăm că formatul ar trebui să fie unul complet armonizat, însă partea a doua, și anume orientările pentru implementarea, pentru completarea formularului, ar trebui să lase foarte mult loc uh, de manevră și atunci să fie un, o armonizare minimă. Noi am făcut o evaluare de impact independentă a beneficiilor și costurilor pentru fiecare stat membru și pot să discut cu dumneavoastră acest subiect și să vă arăt rezultatele dacă doriți. Rezultatele spun că propunerea aduce beneficii substanțiale consumatorilor europeni în general. Președinte, mulțumesc. Vă las să decideți dacă Comisia vrea sau nu să bifeze și căsuța asta, spune domnul președinte. Și acum, domnul uh, Lene, doriți să încheiați, vă rog, da, voi fi foarte succint. Domnule Goc, bineînțeles că aveți dreptate în ce privește uh, punctele pe care le-ați uh, invocat, însă concluzia este următoarea. Și întrebarea care se pune este următoarea. Trebuie să uniformizăm absolut tot pe plan european. Am uh, luat notă de amenamentul noastră privind asigurările. În anumite circunstanțe l-am putea accepta. Există deja credite care nu sunt acordate decât dacă într-adevăr se încheie și o asigurare în același timp. Și aveți dreptate. Consumatorul trebuie să poată să-și aleagă un alt asigurator dacă dorește. Ați cerut acest lucru și mi se pare acceptabil. Le mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. Uh, dacă mai sunt și altele, vă rog să vă gândiți la ele și în ce privește fișa europeană, ar trebui să ținem cont de adresa pe care ne-a trimis-o Comisia. Iar în ce privește actele delegate, dacă nu le dorim, nu, asta nu e pentru că nu avem încredere în Comisie, avem încredere în Comisie, dar consider că legislatorul, adică noi, Parlamentul, suntem cei care nu trebuie să se uh, derobeze de astfel de chestiuni, ci din potrivă să uh, ne ocupăm de ele. Deci nu e o problemă de neîncredere în comisie. Consider că legislatorul ar trebui ca pe această chestiune importantă să dea dovadă de interes, să se ocupe și să uh, fie cât mai transparent. Mulțumesc și aș cere secretariatului. Mă rog, deocamdată Nu știu care este calendarul, nu știu când vor avea loc uh, reuniunile IMCO, așadar poate am, uh, organizăm o reuniune cu raportorii fictivi, poate propunem și o dată. faire lettre à Madame, à Madame Bose. Excusez-nous, on a un petit problem tehnic. Scuzați-ne, avem o mică problemă tehnică. N-am avut traducere. Da, e o problemă, începește votul din 5 decembrie. Pentru că totuși este un termen foarte scurt. Uh, Comisia Econ ar putea vota pe 19 sau pe 20 decembrie, deci e un termen foarte scurt. Așadar, propun așa cum au cerut uh, uh, și raportorii din umbră, să trimitem o scrisoare doamnei Sharon Bowles, uh, președintele Econ, ca să cerem să-și amâne votul la... pentru ianuarie. Vă convine, domnule Lechner? Deci asta ar însemna că am putea să votăm și noi un pic mai târziu. Da, nu numai eu am de această părere, toți colegii au cerut. Și chiar nu înțeleg, nu înțeleg de ce, dat fiind numărul mare de amendamente, de ce trebuie să ne grăbim? Președinta. Uh, știți, domnule Lechner, toată lumea poate constata că pe anumite dosare, într-adevăr, nu trebuie să te grăbești. Dacă și sunt anumite dosare pe care e nevoie de o decizie rapidă și nu se întâmplă această decizie rapidă. Deci o să facem ce trebuie făcut și să sperăm că lucrurile vor merge corespunzător. O singură remarcă, nu e nicio problemă să facem o listă de vot și să votăm, dar n-are sens realmente să facem asta.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 Alors, chers collègues. Dragi colegi, suntem acum bucuroși să urăm bun venit comisarului Michel Barnier, care ne va prezenta câteva lucruri uh, fundamentale pentru noi, după care vom uh, dezbate programul și calendarul uh, pe anul 2012 în legătură cu textele care vor uh, proveni de la Comisie, nu numai, pentru, nu numai uh, fundamentale pentru piața internă, ci și pentru cetățenii europeni. Deci, în jur de 20 de minute dau cuvântul uh, domnului comisar Barnier. Mulțumesc, doamnă președinte, și bună ziua tuturor. Sunt fericit să vă regăsesc și să vă vorbesc despre ceea ce tabelul pe care l-ați primit și care reprezintă programul nostru legislativ semnifică în plan politic, pentru că am uh, onoarea și uh, șansa să mă adresez unor politicieni și dumneavoastră ca parlamentari uh, lucrați adesea pe texte ca raportori, ca raportori din umbră sau coordonatori dintr-o perspectivă politică. Nu vreau să revin la momentul de criză gravă pe care îl traversăm. Criza este uh, la plural, pentru că avem de a face cu mai multe crize, una financiară, una a datoriei suverane, a criza economică, dificultățile sociale importante și alte uh, Uh, crize mai mult sau mai puțin globale, dar uh, în primul rând criza de încredere din partea cetățenilor. Uh, în acest context, trebuie să spun că există o nevoie urgentă ca liderii europeni să facă ceea ce au de făcut, ceea ce trebuie să facă, să pună în aplicare deciziile Consiliului din 96 octombrie pentru a combate criza și pentru a încuraja creșterea, pentru că cetățenii noștri așteaptă de la noi să facem tot posibilul ca putere publică să facilităm întoarcerea la creștere și la mm, sporirea numărului locurilor de muncă. De aceea vreau uh, să vă mulțumesc încă o dată, doamnă președinte, și comisiei dumneavoastră, pe care o cunosc, cunosc bine, pentru angajamentul de care ați dat dovadă uh, în legătură cu uh, legea pieței unice, Single Market Act care încurajează creșterea economică. Nu este doar un proiect uh, european, ci, așa cum am constatat după raportul lui Mario Mortis și al uh, lui, uh, lui Creș, că Piața uh, unică europeană este un spațiu de uh, uh, lucru care poate să încurajeze creșterea întreprinderilor private și publice, a colectivităților locale, a regiunilor și statelor europene. Dacă fundamentul funcționează bine, tot ceea ce construim după aceea va merge mai bine. De aceea vreau să vă mulțumesc încă o dată voastră și membrilor Comisiei pentru sprijin. Am identificat acum 12 propuneri uh, prioritare și ne vom respecta um, angajamentul de a Um, le, uh, de a emite propuneri legislative pe această temă, toate în afară de una pe care uh, colega mea Nelly Crez uh, o va prezenta și se referă la semnătura electronică, pentru care mai are nevoie încă de timp. Aș vrea să vă ascult și să răspund la întrebările dumneavoastră, concentrându-ne pe aceste priorități. Însă, în ceea ce privește Single, Act, Single Market Act, avem aceste 12 propuneri uh, prioritare și așa cum a cerut Consiliul uh, European, uh, trebuie să putem examina și aproba aceste inițiative cât mai rapid, atât Consiliul cât și Parlamentul și îmi exprim, uh, doamnă președinte, dorința de a reveni în fața dumneavoastră în câteva săptămâni, să zicem uh, la începutul lunii viitor, uh, anul viitor, pentru a deschide a doua etapă a legii pieței unice și a, pentru a identifica o nouă serie de 12 propuneri pe care uh, ne dorim să le punem în operă cât mai uh, curând uh, posibil, poate în 2012. De aceea lucrez cu ceilalți comisari și cu colaboratorii mei la acest al doilea val al legii pieței unice și îmi doresc să văd care sunt sentimentele și propunerile dumneavoastră. Am să mă concentrez în această introducere pe trei subiecte, economia serviciilor, comerțul electronic și piețele publice. Uh, în ceea ce privește economia serviciilor, uh, noi ne dorim să construim o politică voluntaristă, mai inteligentă a serviciilor. Mă tem însă de anumite apeluri ideologice care spun chiar înainte ca această directivă servicii să intre în aplicare uh, că trebuie să continuăm cu dereglementarea și să mergem mai departe. Nu trebuie să uităm uh, dezbaterea uh, la prima directivă servicii, nu uit eforturile considerabile pe care le-ați făcut atunci nu uit uh, toate acestea și cred că ceea ce trebuie să-mi cereți mie în calitate de comisar este ca această directivă să fie aplicată corect uh, și să-și atingă potențialul. Încă nu am ajuns acolo, așa că eu am să-mi, contra, com, com, să-mi dedic uh, energia pentru a mă asigura că există cel puțin un ghișeu unic în fiecare stat membru, dacă nu în fiecare regiune europeană, și că toate instrumentele din directivă sunt puse în aplicare. Această hotărâre este valabilă și pentru a treia directivă poștală. Vreau să asigur transpunerea corectă și aplicarea ei corectă, ținând cont de interesele utilizatorilor pentru că vreau să desemnez un grup de utilizatori, un, o mostră pe care să demonstrăm că această directivă funcționează corect prima întâlnire a acestui grup al uh, utilizatorilor uh, de servicii poștale va fi organizat uh, în curând. Tot în legătură cu economia serviciilor va trebui o evaluare reciprocă, un test de performanță uh, pentru ca această directivă să nu uh, aducă atingere altor texte europene privind semnătura electronică sau alte uh, directive. Și pentru asta avem o strategie foarte ambițioasă în ceea ce privește procesul de evaluare reciprocă. Mă bazez pe funcționerii statelor membre pe care i-am întâlnit personal uh, în ultimul an și jumătate am fost uh, în multe state membre, o să merg și în Malta și în Letonia și am reunit funcționarii uh, la nivel național care se ocupă de directiva pieței unice și de directiva servicii. Uh, o a treia componentă o constituie recunoașterea calificărilor profesionale. Eu am discutat și săptămâna trecută, îndelung la plenară, și uh, Cred că acest text uh, care va aduce multe trăsături moderne va crește competitivitatea Europei și va asigura mobilitatea mai multor profesii. Uh, pentru că vă spuneam în ce stare de spirit voluntaristă ne uh, situăm pentru a ne asigura de punerea în aplicare eficientă a directivei servicii. Voi face acest lucru și în continuare urmărind aproape împreună cu statele membre, reglementările care uneori nu sunt cele mai potrivite în legătură cu una sau alta dintre profesii, pentru a elibera întregul potențial. Și tot în legătură cu economia servicii, am, depu- am uh, prezentat uh, președintelui Barozo pentru o discuție între noi, dar știu că dumneavoastră urmăriți cu atenție subiectul, uh, legătura dintre economia serviciilor și industrie. Domnul președinte, președinte Barroso a făcut un expozeu privind creșterea economică în Europa și a arătat relația directă între baza industrială și economia serviciilor legate de industrie. Vorbim de aproape tot atâtea locuri de muncă în industrie și în serviciile legate de industrie. Cred că nu există o politică economică durabilă și nu există creștere dacă nu menținem sau recreăm în anumite cazuri industrie manufacturieră care să uh, păstreze locurile de muncă în Europa, pentru că Europa nu trebuie să fie doar un uh, tărâm al uh, importurilor și schimburilor de produse produse de alții. Cred că ar trebui să avem ambiția să păstrăm politica noastră Uh, industrială. Colegul uh, Tajani a identificat uh, un număr de tehnologii inovative ale viitorului, cel puțin în domeniul energiei, în care este nevoie de cercetare, inovare, investiții și fără de care vom deveni simpli consumatori de produse chinezești și americane. În cazul economiei serviciilor nu putem uita această legătură între serviciile legate de industrie și existența sau inexistența industriei uh, înșiși. În cadrul uh, economiei serviciilor voi uh, avansa după uh, raportul doamnei Bilt o comunicare privind practicile comerciale neloiale, de altfel am adunat foarte multe informații utile în ceea ce privește sistemele pe plan național care luptă împotriva practicilor comerciale loiale și voi face o analiză împreună cu statele membre pentru a propune soluții concrete în anul 2012. Aș evoca aici și comunicarea pe care am menționat-o și în plenar uh, privind uh, jocurile online. Aici uh, suntem de aceeași părere cu raportul domnului Kreutzmann și lucrez la planul de acțiune uh, care ne va face să progresăm în domeniul protecției minorilor și corectitudinea uh, jocurilor sportive, pentru că e nevoie de norme minimale de protecție pe această piață. Poate că vom merge chiar mai departe după acest prim raport către măsuri mai uh, stricte de reglementare. Îmi doresc, am spus-o în fața Parlamentului, să procedăm etapă cu etapă, dar e nevoie de multă voință și în acest uh, domeniu. Din partea Parlamentului și a Comisiei uh, Europene. În ceea ce privește comerțul uh, electronic, uh, cunosc interesul dumneavoastră pentru acest subiect, pentru că este în interesul consumatorilor și încurajează comerțul transfrontalier, care e destul de slab reprezentat în 2010-2011. Doar 9% dintre cetățenii europeni Uh, își fac uh, cumpărăturile în alt stat european decât cel de domiciliu. Am prezentat o comunicare pe acest subiect, inspirându-mă din uh, activitatea grupului uh, prezidat de domnul Eceveria și am uh, colaborat cu doamna Crăs și alți colegi pentru a avansa un plan de acțiune. Activitatea în cadrul Comisiei privind serviciile online, comerțul online, uh, comerțul electronic se referă la adaptarea și modernizarea directivei care include un, o sferă de aplicare foarte amplă, serviciile online, serviciile sociale, servicii administrative, uh, această abordare transversală Uh, pe mai multe domenii concrete, dar în fiecare din aceste domenii există obstacole specifice, există uh, obstacole legate de livrare, de plăți, de tratament egal, uh, de oferte transfrontaliere. <clears throat> Toate aceste probleme vor fi luate în considerare în cadrul pachetului <clears throat> și acestei comunicări privind comerțul uh, electronic. Ca să nu mă întind prea mult, uh, piețele publice, pe acest domeniu avansăm în sensul uh, lucrărilor comisiei dumneavoastră. Președintele noastră urmărește cu atenție lucrările noastre și înțeleg că și domnul Tarabela se va ocupa de acest dosar. <clears throat> Acest pachet global probabil că va fi gata <clears throat> la sfârșitul anului, la mijlocul lui decembrie dar uh, asta depinde de activitatea Comisiei și de aprobarea din partea Comisiei. Pachetul se ocupă de simplificarea și modernizarea uh, regulilor de achiziții publice, uh, noile propuneri privind concesiunile pe care le așteptăm și, de asemenea, în ceea ce privește acordurile internaționale privind achizițiile publice la care suntem parte, colegii mei, analizează starea de fapt uh, din acest domeniu și prima problemă pe care o avem uh, se referă la simplificarea procedurilor cu generalizarea procedurilor de negociere, cu publicarea prealabilă, reducerea drastică a uh, documentației cerute la conferința la care ați participat mulți dintre dumneavoastră s-a spus că este de neconceput ca unele mici întreprinderi trebuie să își dedice uneori o treime intervenție fără microfon a domnului Barnier. Reluăm. Simplificăm drastic această documentație și poate o vom înlocui uh, prin uh, declarații uh, solene din partea celor care participă la licitații, iar numai cei care câștigă aceste licitații vor putea să uh, fie solicitați să prezinte documentații suplimentare. E, tot ca o manieră de simplificare am putea face uh, apel la uh, declarații obligatorii, standardizate, eventual electronice pentru comunicările scrise. Deci asta uh, își dorește să reducă sarcina administrativă uh, pentru uh, adjudecători, dar și pentru, că, și pentru IMM-uri. Uh, E o dorință generală pe care o avem de a simplifica viața oamenilor fără a renunța la transparență și la rigoare pentru IMM-uri. V-am mai spus aici la Parlament atunci când uh, m-ați audiat prima dată că una dintre ambițiile mele uh, ar fi ca IMM-urile să aibă sentimentul că această piață unică este construită pentru ele și nu doar pentru marile întreprinderi. Vom uh, interzice de asemenea anumite exigențe disproporționate care sunt impuse operatorilor economici în ceea ce privește capacitatea lor financiară, stabilind un nivel de cifră de afaceri maxim care poate fi cerut din partea unei întreprinderi ca dovadă a capacității sale de a executa o lucrare publică. Deci, o eventuală obligație de uh, diminuare a uh, ofertelor, uh, a cererilor de uh, ofertă și lansarea acestor cereri de ofertă către întreprinderi de dimensiuni mai mici. Comisia noastră mai este de asemenea foarte atentă la atingerea obiectivelor societare, sociale și acestea se află în centrul propunerii mele pentru mediu, inovație și incluziune socială. Uh, nu este vorba de o creștere a sarcinii administrative a judecătorilor și o diminuare a sarcinii pentru ceilalți. Știu că există o poziție foarte clară față de acest lucru. În cadrul consultărilor publice s-a uh, dovedit acest lucru uh, în legătură cu principiul uh, what to buy, ce să cumpărăm, dar în ceea ce privește uh, evaluarea acelui cost al ciclului de viață, trebuie să țină cont de uh, ciclul de viață complet al produselor achiziționate și de posibilitățile de, uh, pentru puterea adjudecătoare de a face apel la Uh, capacități de producție. Am participat uh, aici la Bruxelles la o conferință de mare succes uh, de curând. Am participat și foarte mulți parlamentari, dar peste o mie de oameni au fost prezenți. Și pentru întreprinderile sociale există o deschidere, s-a constatat în ceea ce privește această nouă procedură privind achizițiile publice. Vă mai spune câte ceva în legătură cu concesiunile, care sunt uh, niște acțiuni concrete imediat în ceea ce privește potențialul de creștere de pe piața internă. Știu că în legătură cu acest uh, subiect există anumite rezerve sau anumite îngrijorări am dori să contribuim la crearea unor noi oportunități economice pentru operatorii europeni. Piața concesiunilor este deja una foarte importantă în anumite state și în anumite sectoare. 50% dintre uh, serviciile din domeniul deșeurilor din Uniunea Europeană sunt prestate pe baza unor concesiuni. De exemplu, în Franța, uh, Există în total uh, mai bine de 10.000 de concesiuni în valoare totală de 80 uh, de, mii de miliard, 80 uh, de miliarde de euro. Practic, se creează un nou nu se creează un nou instrument, ci se folosesc instrumentele existente Uh, vorbim și despre concesiunea de servicii, un cadru lejer pentru operatori, util pentru aceștia, pentru a câștiga vizibilitate pe uh, piață, cu uh, avantajele unei certitudini juridice, cu unei mai mare autonomii a autorităților locale, care facilitează accesul MM-urilor la concesiuni. Nu aș vrea să se creeze noi reguli, ci să se concretizeze și să se precizeze obligațiile care rezultă deja din tratat ar trebui să existe o mai mare certitudine juridică uh, cu privire la această chestiune pentru a evita orice risc de corupție și de deturnare de uh, uh drept. Vedeți care ar fi așadar eficiența uh, utilizării banilor publici. În ceea ce privește cel de-al treilea nivel, care vizează um, activități uh, în cadrul uh, comisiei pe plan juridic și în ceea ce privește studiul de impact, mai există și inițiative pe plan internațional. Mai mulți dintre dumneavoastră sunteți deja conștiențe cu privire la acest lucru. Există uh, concurență neloială pe plan internațional în ceea ce privește achizițiile publice. Vedem că anumite state își deschid mai mult sau mai puțin în totalitate piețele pentru uh, întreprinderile noastre. Pe de altă parte, americanii, vedeți, își încearcă să-și protejeze propriile întreprinderi. Deci, până la urmă, nu vorbim de o închidere uh, a piețelor noastre, ci de mijloace prin care am putea să încurajăm pe cei uh, care au relații cu noi să-și deschidă și ei piețele, la fel cum o facem noi. Nu vorbim despre protecționism, ci încercăm doar să evităm uh, situația în care alții uh, recurg la uh, măsuri protecționiste. Eu și colegul meu, Carl de Gucht, am lucrat la o propunere de uh, regulament pentru a oferi Uniunii Europene un instrument simplu și clar care să ofere certitudine juridică uh, cumpărătorilor și întreprinderilor noștri în europeană și în străinătate. Ne angajăm așadar uh, în niște demersuri pe plan internațional. Cam asta doream să vă spun, doamnă președinte, în timpul alocat. Uh, am dorit să menținem această dinamică uh, prin Single Market uh, Act. Uh, vedem exact cum se decentralizează lucrurile în diverse texte precise. Însă în ceea ce privește Single Market Act, e clar că există o coerență globală pentru ca lucrurile să funcționeze bine, pentru a funcționa bine baza, platforma economiei reale care este prezentată de piața unică. Trebuie să regăsim uh, o bază pe care am uitat-o uneori uh, a unei economii sociale de piață competitivă. Deci economie socială de piață competitivă. Cele patru cuvinte sunt foarte importante. Uh, nu e important să reținem doar două, trei uh, dintre ele, ci pe toate. Ne apropiem de cea de-a doua 20 aniversare a pieței unice și am spus deja și repet acest lucru că nu-mi doresc ca această aniversare să fie nostalgică sau melancolică din cauza crizei, ci să fie una dinamică. Single Market Act este unul dintre mijloacele care ne pot face să ne gândim la această aniversare, analizând drumul parcurs, progresul uh, pieței uh, unice, uh, progresul adus de piața unică pentru viața de zi cu zi, pentru întreprinderi și așa mai departe. Uneori exista, au existat blocaje, însă trebuie să uh, nu uităm ce am reușit să facem la Cracovia împreună cu dumneavoastră pentru a demonstra oamenilor că au existat pe lângă succese uh, și eșecuri care ne-au uh, împiedicat să exportăm, ne-au împiedicat să descoperim alte piețe prin această personalizare a problemelor și oportunităților pieței unice ne apropiem de oameni. Acesta este scopul săptămânii pe care dorim să o organizăm împreună cu Parlamentul European, uh, dar și cu alți parteneri, uh, probabil în octombrie 2012, pentru aceasta 20 aniversare, pentru a uh, arăta care sunt progresele care au fost înregistrate, care au fost dificultățile și apoi ce ne mai rămâne de făcut prin Single Market Act pentru această piață unică. Vă mulțumesc! Intervenție fără microfon, doamne președinte. Je me rapproche. Attention. <laughs> Merci, monsieur le commissaire. Mulțumim, domnule comisar, pentru acest uh, program pasionant uh, și, uh, fără dubii, anul 2012 va fi un an de studiu. Cred că această săptămână, prevăzută probabil pentru octombrie 2012, nu va fi nostalgică dacă toate instituțiile europene reușesc Uh, nu doar să uh, ia în considerare aceste patru uh, cuvinte la care ați făcut referire, ci dacă reușesc să se mobilizeze pentru creșterea atât de necesară. Dau imediat cuvântul domnului președinte, domnului Harbour, care va trebui să plece după aceea imediat. Dânsul are câteva comentarii pertinente de făcut, ca de obicei. Mulțumesc, Bernadette. Îmi cer scuze domnului uh, comisar Bar- uh, Barnier că nu am fost uh, prezent aici să-i urez bun venit personal. Mai am sunt în întârziere deja cu câteva uh, minute pentru că reprezint Comisia la o, legătură, la o întâlnire pregătitoare pentru dialogul uh, economic transatlantic uh, uh, în vederea negocierilor de săptămâna viitoare. Uh, acolo voi insista clar pe achizițiile publice pentru că acest Consiliu Economic Transatlantic trebuie să abordeze această uh, chestiune. Îmi cer scuze așadar că am, uh, n-am fost aici. Dați-mi voie să fac câteva comentarii în numele Comisiei în ansamblu său. Mai întâi, acest program este este unul uh, binevenit. Cred că sunt doar câteva surprize pentru noi în acest uh, program, uh, dar adevărul este că nu ne-am așteptat la multe surprize pentru că am lucrat îndeaproape cu dumneavoastră până acum. Oricum, avem ceva cadouri de Crăciun ca în fiecare an, niște mari dosare de analizat, dar e clar că ne așteaptă multă muncă de acum înainte. Cât privește contribuțiile noastre viitoare, sugestia dumneavoastră era să ne implicăm în dezvoltarea unor idei pentru cea de-a doua rundă uh, de uh, Uh, activitate pentru Single Market Act. E bine să ne putem planifica astfel uh, programul pentru viitor, însă vreau să vă spun că uh, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește uh, dimensiunea umană pe care trebuie să o primească Single Market Act. Am fost acolo săptămâna trecută când spuneați că Single Market Act este uh, nu doar o construcție birocratică, ci este uh, un concept care vizează în primul rând indivizii. Știți că am uh, uh, elaborat o listă cu principalele 20 de preocupări ale cetățenilor. Acum uh, elaborăm și un raport cu privire acest subiect, uh, pentru că încercăm să vedem cum am putea face față acestor uh, nevoi ale cetățenilor. Am dorit să vă transmitem și dumneavoastră aceste informații anul uh, acesta, pentru ca după aceea să ne puteți da uh, uh, feedback sau să puteți acționa pe baza acestor uh, uh, idei. Oricum, noi vom monitoriza acest uh, proces și încurajăm și alte comisii să aibă la fel de multă imaginație ca și noi și să coopereze cu noi în acest uh, proces. Nu v-am adresat întrebări, uh, ci am făcut mai degrabă comentarii. Ca întotdeauna este o plăcere să vă avem alături de noi, dar acum dați-mi voie să plec, să iau parte la cealaltă reuniune. Doamna președinte, luăm o primă serie de întrebări pentru domnul comisar. Uh, mai întâi coordonatorii, evident, apoi uh, deci, domnul Șvab, domnul Gebhardt, domnul Kreutzmann și doamna Rüle. Uh, domnul Șvab, mulțumesc foarte mult, Doamna președinte, stimați colegi. Michel, mulțumim pentru această prezentare. Săptămâna trecută în plenară deja am abordat câteva dintre aceste subiecte, am făcut și comentarii. Uh, în mod personal aș dori să subliniez un aspect din uh, propunerea ta, o propunere de reglementare, pentru că reprezintă un punct focal pentru noi în ceea ce privește implementarea. Nu am dorit ca această implementare să se petreacă cât se poate de eficient și de lin. Întrebarea mea pentru tine astăzi este următoarea. În ceea ce privește sugestiile cu privire la achizițiile publice, cum vor funcționa acestea în practică? Avem un program uh, pentru decembrie, acestea sunt prevăzute pentru decembrie în conformitate cu programul pe care l-am primit, oare acesta este un termen uh, ferm. Vom primi toate uh, trei propunerile deodată, iar apoi în ceea ce privește directiva cu privire la comerțul electronic. Uh, uh, în text scrie că lucrurile mai trebuie confirmate, însă e clar că noi așteptăm cu drag această propunere. Prin urmare, când vom primi aceste propuneri? Am uh, dori oricum să primim regulament pentru cât se poate uh, de multe dintre aceste uh, propuneri. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumim domnule Schwab, doamna Gerhard. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îți mulțumesc și ție, Michel Barnier. Îți mulțumim pentru o introducere utilă în acest domeniu de interes. Cred că trebuie să fim foarte atenți uh, la raportul uh, lui Crex și uh, al lui Mario Monti în ceea ce privește abordarea holistică. Nu trebuie să pierdem din vedere aceste lucruri în activitatea noastră zilnică. Am impresia că Uh, aceste lucruri sunt oarecum uh, diluate în acest uh, moment. Deci trebuie să revenim la acest concept general al pieței unice și să îl păstrăm două întrebări, dacă îmi permit, cu această ocazie. Acestea au de-a face cu programul uh, tău. În uh, program, uh, deși nu în forma în care îmi doream eu acest lucru, se regăsește chestiunea legată de um, reclamațiile colective. Noi am așteptat aceste elemente pentru că sunt importante pentru consumatorii noștri. Prin urmare, trebuie să facem progrese cu privire la acest subiect trebuie să facem un salt mare înainte, nu doar să elaborăm uh, acte pregătitoare, ci să facem realmente ceva pentru a mișca lucrurile. În al doilea rând, sunt uh, puțin dezamăgită în ceea ce privește um, un text uh, pe care îl avem deja în fața noastră și anume accesul pentru cetățeni la un cont bancar de bază. Probabil sunteți conștient de faptul că sunt foarte mulți cetățeni europeni care nu au un cont bancar, care însă și-ar dori un astfel de cont, însă care e greu de obținut. Prin urmare, vorbim uh, aici despre un text legislativ sau uh, doar despre o recomandare? Pentru că eu așa am înțeles că e vorba doar despre o recomandare, însă dacă așa stau lucrurile, trebuie să facem mai mult, mai mult decât această recomandare. Cum vedeți uh, situația viitoare cu privire la acest dosar? Pentru noi, în Comisia IMCO, acest punct este realmente important. Doamna președinte, mulțumim, doamna Ruile. Ba nu, mă scuzați, domnul Kreutzmann. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnului comisar, mulțumesc, domnului Barnier. Trei comentarii, dacă îmi permiteți. Aș dori să vă sprijin în totalitate abordarea pentru că pentru Europa este foarte important să existe această uh, poziție de conducere pentru industrie. În ceea ce privește serviciile, adesea vedem că serviciile funcționează doar dacă vorbim despre serviciile legate de industrie. Și uh, atunci ar trebui să facem tot posibilul pentru a îmbunătăți competitivitatea standardelor noastre europene pentru a putea intra pe piața globală. Și subliniez acest lucru, piața globală. Prin urmare, aici uh, uh, beneficiați de tot sprijinul uh, nostru. Un alt comentariu acum. Dacă mă gândesc puțin la IMM-uri, cu privire la achizițiile publice, Uh, și licitațiile publice, ei bine, aici vă susținem în totalitate și v-am solicita să nu ridicați uh, pragurile, care deja sunt destul de ridicate. Am observat uh, că în practică, adesea, există foarte puțini competitori transfrontalieri și dacă pragurile acestea ar fi ridicate, numărul lor ar mai scădea. Știu că și statele membre doresc să-și păstreze monopolurile, însă Uh, deja avem uh, o problemă cu pragurile existente. Apoi, în ceea ce privește uh, pariurile, eh, pariurile online. Ziceați că aici Comisia pregătește un plan de acțiune. Comisia noastră a analizat acest subiect și în majoritate eh, covârșitoare susținem eh, Comisia pentru a lua anumite măsuri cu privire la acest subiect. Cred că și majoritatea Parlamentului își dorește acest lucru. Dacă ar fi să înaintați o propunere ambițioasă cu o situație de tip win-win, pentru statele membre, atunci sunt uh, încrezător că veți beneficia de foarte mult uh, sprijin. Uh, Comisia va fi susținută în eforturile sale în acest domeniu, așadar. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumim domnule Kreutzmann, doamna Rühle. Mulțumesc și eu trebuie să plec din păcate la și jumătate. Aș vrea să se fac unele comentarii înainte. Mai întâi, vreau să salut programul dumneavoastră modernizarea, recunoașterea reciprocă. Uh, cred că ați spus că trebuie să ne uităm cu mai mare atenție la profesiile reglementate. În principiu sunt de acord cu asta, dar dați-mi voie să subliniez că în statele membre există niște temeri, mai ales pentru IMM-uri. Niște <clears throat> temeri pentru că atunci când vorbim despre profesiile reglementate, ei se tem că ar putea să existe anumite neînțelegeri în ce privește educația, instruirea și programele de master. Vreau doar să vă spun că există poate niște uh, temere în legătură cu asta și că trebuie să fiți atent cum uh, abordați problema. Al doilea comentariu, am văzut cu oarecare plăcere că achizițiile publice electronice sunt pe lista noastră, însă trebuie să deplor faptul că au fost scoase din reforma generală a achizițiilor publice. E doar o comunicare sunt doar subiectul unei comunicări uh, de la, sfârșitul, de la începutul lui 2012, primul semestru, dacă nu mă înșel. Aș fi în favoarea modernizării achizițiilor electronice, uh, modernizării achizițiilor în general și a uh, achizițiilor electronice. Deci când revizuiți directiva privind achizițiile publice, ar trebui să includeți și achizițiile prin uh, internet, după părerea mea. Achizițiile electronice. Doamna Rule? comisarul va răspunde prima, la prima serie de întrebări și după aceea știu că mai sunt foarte mulți vorbitori, așa că fiecare va avea câte un minut ca să poată răspunde comisarul la toată lumea. Așadar, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg foarte bine că domnul Mark Marber a trebuit să plece și aș vrea poate să precizez că, după părerea mea, și am spus acest lucru de câteva ori, cred că este și părerea dumneavoastră, Single Market, Single Market Act are două caracteristici. În primul rând, un, este un act colectiv. Zeci de comisari au muncit uh, pe o durată de timp foarte lungă și pe o agenda de relansare a pieței interne. Așadar, este o operă colectivă și pentru dumneavoastră în calitate de comisie, pentru că dumneavoastră asigurați coerența, dar sunt și alte comisii care sunt asociate acestui exercițiu, la fel cum și eu am zeci de colegi care se ocupă de asta. Deci este o activitate colectivă și nu vom reuși decât dacă vom păstra această coerență a Single a Market Act. Deci să fie o coerență între toți comisarii și între toate comisiile. Și de asemenea o coerență și cu reprezentanții Consiliului. În al doilea rând e vorba de un proces în desfășurare, un proces care continuă. Suntem uh, la faza a doua, asta ar putea să însemne legi, directive, noi inițiative, eu aș vrea să, ne, să reflectăm împreună la această a doua fază pentru a-l uh, considera ca pe un proces uh, în desfășurare. Avem multe texte care vor uh, apărea la sfârșitul anului. Mă bucur, dar sunt și un pic îngrijorat și de asta e, asta e motivul pentru care îi spuneam domnului Andreea Schwab că Aș vrea să dau un caracter mai progresiv acestei agende. Confirm că pachetul uh, care, în mod normal, ar trebui să conțină trei elemente. Simplificarea, implementarea de uh, reguli pentru achizițiile publice, textul privind concesiunile și partea internațională ar trebui să ajungă pe, între 13 și 20 decembrie. Am spus mai devreme am o, încă o incertitudine în ce privește instrumentul de reciprocitate pe piețele de achiziții publice, dar ne-am hotărât ca domnul Karel de Gucht, domnul comisar de Gucht, să meargă foarte repede cu acest subiect, poate nu chiar în același timp cu celelalte două, dar imediat după. Insist de asemenea asupra blocajelor din agenda Comisiei și uneori mai apar diferențe de câteva zile începe, și va fi o diferență cu comunicarea și un, o, o întârziere privind comunicarea privind comerțul electronic. Deci aceasta va apărea oare poate în, în ianuarie. Însă vom încerca să prezentăm lucrurile în același timp și cred că e un subiect foarte important comerțul electronic. O să vorbesc cu colegii mei să vedem dacă putem uh, să avem această comunicare la sfârșitul lunii ianuarie. Sunt de acord cu Andreea Schwab că cu cât uh, uh, terminăm mai repede că regulamentul și putem aborda lucrurile prin intermediul regulament cu atât mai bine, este și ideea Consiliului și până la urmă există un regulament internațional privind uh, achizițiile publice și o să propun acest, acest lucru domnului Karel de Gucht. Asta vreau să-i spun domnului Schwab. Doamna Gebhardt a evocat abordarea globală. Cred că trebuie să evităm dubla fragmentare între propuneri, pe de o parte, deci ele trebuie să-și păstreze coerența și asta înseamnă că trebuie să actualizăm Single Market Act și să dăm dovadă cu toții că putem face acest lucru, deci să arătăm că facem ceea ce am promis, și ne trebuie și un, un nou set de propuneri în această a doua etapă. Și uh, a doua fragmentare pe care trebuie să o evităm este în interiorul Uniunii, mai ales între țările din zona euro și cele care nu sunt în zona euro, vă spun foarte sincer acest lucru și foarte deschis. Anumite țări vroiau să meargă mai departe. Mie mi se pare un lucru bun acest lucru, Uh, pentru că moneda unică, până la urmă, are niște consecințe în ce privește guvernanță și coordonarea politicilor economice și bugetare. Altele n-au vrut să o facă deocamdată, o vor face atunci când vor considera necesar, însă piața unică este făcută, piața internă e făcută pentru 27 de membri. Asta e forța ei. Și spun uh, acest lucru așa cum spun și la Londra, la Paris, la Berlin și în celelalte capitale. Nu există decât o piață internă, o piață unică și eu lucrez la reglementări, legi pentru totalitatea pieței unice. Mm, nu doar pentru o piață unică financiară, de exemplu, care nici măcar nu există deocamdată. Deci sunt foarte atent la să evit fragmentarea responsabilităților mele. În ce privește planurile colective, există două inițiative, doamna Gebhardt pentru consumatori, uh, rezolvarea alternativă a disputelor, care este prevăzută în uh, expres în Single Market Act și John Daly va prezenta acest text la sfârșitul lunii noiembrie. Fiind vorba de uh, procese colective, despăgubiri colective, știți că toți colegii mei, doamna Almunia și ceilalți colegi, lucrează asupra acestui text. Nu știu să vă spun când va fi Uh, însă gata. Cunosc uh, preocupările noastre privind contul bancar uh, de bază și am susținut propunerea președintelui Barroso de a da o marjă de timp pentru contract și am spus băncilor că dacă nu se vor face progrese prin intermediul unor măsuri voluntare ale statelor membre, atunci noi o să uh, trecem uh, și o să legiferăm. Timpul trece așadar, doamna Gebhardt, și mă pregătesc cu, pregătesc cu legislație privind conturile bancare de bază și eu cred că este normal că 30 de milioane de cetățeni europeni nu au conturi de uh, bază și 7 milioane dintre ei au fost refuzați când au cerut astfel de conturi. Uh, Am mai spus acest lucru în uh, Parlamentul European, accesul la serviciile de bază, uh, sigur, nu e ușor peste tot, dar acesta e subiectul cel mai uh, important și dacă statele membre nu vor face nimic, o să propunem legislație înainte de sfârșitul anului 2012. Deci nu o să lasă să se depășească termenul pe care l-am impus deja. Și un alt subiect pe care va acționa dacă se depășește termenul este cel legat de transparența privind Uh, taxele bancare, costurile bancare. Este inexplicabil că li se impune clienților băncilor uh, uh, un sistem netransparent. Am cerut mai multă transparentă, trebuie să existe o rezolvare. Timpul trece, sunt destul de dezamăgit de răspunsul primit de la bănci și uh, de asemenea, pregătesc pentru 2012 un regulament privind acest domeniu. În fine, ultimul subiect care interesează pe consumatori și anume portabilitatea conturilor bancare e un alt subiect pe care vom face progrese. Așadar, doamnă Gebhardt, înțeleg nerăbdarea noastră, dar nu veți mai avea foarte mult de așteptat până când voi propune să mergem mai repede și mai departe să facem uh, progrese prin intermediul legislației dacă sectorul bancar continuă să nu dea răspunsuri uh, convingătoare și la fel și statele membre. Domnul Kreutzmann a reamintit importanța serviciilor uh, pentru industrie. Trebuie încă să mai existe o industrie, asta e un lucru banal. Dar spun acest lucru pentru că multe țări au renunțat la industria lor. Observ de altfel că țările care au ales modelul uh, bazat exclusiv pe comerț, servicii și importuri, mai degrabă decât să-și păstreze o bază industrială, sunt țările care sunt cele mai îndatorate acum. E destul de logic. Deci cred că sunt, uh, și e și asta o lecție de, pe care trebuie să o învățăm din criză. Nu există economie performantă fără o industrie puternică. Evident, toate măsurile din Single Market Act au fost menite să faciliteze dezvoltarea întreprinderilor industriale. Îi spun domnului Kreutzmann că nu avem nicio intenție să uh, ridicăm uh, pragul, uh, poate cu excepția serviciilor sociale. Și, în fine, confirm că acționez activ în spiritul dezbaterilor pe care le-am avut la Strasburg săptămâna trecută în ce privește uh, jocurile de noroc online. Doamna Râule, a evocat problema profesiilor uh, reglementate. Am spus în Parlament și erați acolo, doamna Rule, că nu, nu numărul acestor profesii uh, creează probleme, dar trebuie să facem o analiză de la o țară la alta. De exemplu, ascultam pe ministrul portughez spunând că ei au uh, simplificat vreo 15 profesii prin intermediul unor măsuri naționale. Există în anumite state bloc, anumite blocaje, anumite constrângeri nejustificate și o să ne ocupăm de fiecare în parte și vom face recomandări specifice și alte precizări, doamnă Rule. Uh, achizițiile publice electronice sunt un lucru în care eu cred foarte mult și asta face parte din pachetul global. O să avem un follow-up pe această chestiune cu o comunicare care va confirma și va preciza încadrarea uh, achizițiilor publice electronice pentru statele membre. Așadar vom indica uh, faptul că acest punct este un punct important și uh, mai târziu, dar nu foarte târziu, vom emite o comunicare pentru a uh, poziționa practicile statelor membre față de această chestiune. Președinte, mulțumesc, domnule comisar. Foarte pe scurt, uh, vreau să vă atrag uh, atenția asupra ceea ce ați spus privind accesul la serviciile bancare de bază în această perioadă de incertitudine și dubii ale cetățenilor față de proiectul european. Iată un punct prin care putem crește încrederea unor cetățeni, mai ales a celor mai vulnerabili și să integrăm în piața uh, internă, pentru că se simt lăsați cumva la o parte în această perioadă dificilă. Deci dau cuvântul câte un minut așadar, pentru că uh, mai trebuie să și răspundă domnul comisar și trebuie să aibă timp așa, dar domnul Van de Camp, Anaic și doamna Irigoen Perez vor fi trei întrebări pentru început. Mulțumesc foarte mult, o să fiu foarte succintă. Trei întrebări. În primul rând, Dacă dorim să folosim la maxim uh, piața unică, dacă am folosit la maxim piața unică, am uh, realizat o creștere de 10% în Europa, o creștere economică. Care este legătura între legislația actuală și uh, implementarea legislației actuale și noua legislație? Aveți suficient personal ca să examinați această chestiune? Aveți suficienți oameni? În al doilea rând, aveți propuneri în ce privește proprietatea intelectuală? Există o serie de probleme diferite Uh, de ce în 2012 nu ne așteptăm la niciun fel de legislație de la noastră în ce privește proprietatea intelectuală, cel puțin dacă am înțeles eu bine. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș vrea să vă pun o întrebare în limba suedeză și se referă la o chestiune pe care n-ați atins-o astăzi. Iau notă de faptul că anul viitor, în al doilea trimestru, Comisia va propune agenda europeană pentru consumatori și în legătură cu asta vreau să vă uh, pun câteva întrebări. În primul rând, în societățile noastre, în țările noastre, avem din ce în ce mai mult uh, publicitate. Publicitate care țintește copii în mass media, pe internet și așa mai departe. Și mă întrebam dacă Comisia va include acest aspect uh, publicitatea care țintește copiii. În al doilea rând, publicitatea la alcool. Există uh, multe discuții pe, în legătură cu acest subiect pe mediile de socializare. Copiii au acces la aceste medii. Avem nevoie de o strategie pentru alcool și uh, reclama la alcool ar trebui să reprezinte o prioritate. Cred că INCO deja a testat acest subiect, așadar întrebarea mea este, veți adăuga acest aspect programului noastră? Uh, Cred că uh, organizațiile consumatorilor trebuie să participe în acest proces și uh, sper că și Comisia. Președintele, mulțumesc că ați respectat timpul. Doamna Maria Rigon. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar. Sunt de acord cu comentariile noastre inițiale în ce privește nevoia de acțiune și nevoia de a uh, asigura dacă îi face pe oameni să aibă încredere că vom și implementa măsurile luate. Aria. Me sorprende más cuanto que forma parte de las 12 prioridades. Însă, vorbim de 12 priorități ale pieței unice menite să întărească creșterea economică și să restabilească încrederea. Vorbim de o măsură necesară, ba chiar urgentă, de un set de măsuri necesare în conjunctura economică actuală. Așadar, domnule comisar, cum uh, vă gândiți să prezentați acest uh, cadru european pentru investiții? Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. O să mai luăm încă o serie de întrebări foarte rapid ca să poată răspunde domnul comisar înainte de a pleca. Doamna Corața Bild, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mă bucur și să văd angajamentul nostru și vă felicit pentru el. Uh, știți că împărtășim acest angajament, cum ați văzut și săptămâna trecută, pentru piața digitală, pentru Europa digitală. Ați menționat o serie de acțiuni uh, la care vă gândiți. Întrebarea este ce veți face pentru a uh, rezolva reticența care există în statele membre, protecționismul care există și faptul că trebuie să dăm același statut uh, bunurilor digitale cu bunurile fizice în ce privește libertatea de uh, circulație a acestor bunuri. Știți că există probleme cu copyright-ul, cu proprietatea intelectuală și așa mai departe. În al doilea rând, mă bucur că ați menționat activitatea noastră și angajamentul noastră în ce privește practicile comerciale uh, incorrecte și Mă întreb care este starea, uh, de fapt, începește planul de acțiune pentru comerț, care era prevăzut în raportul meu privind eficacitatea comerțului și care face de altfel parte din Single Market Act, pentru că acum am reușit să avem uh, niște parteneri care dialoguează, care discută, care își asumă responsabilitățile și ar fi important să păstrăm și să uh, profităm de această uh, situație și să avem un rezultat anul viitor. Mulțumesc, domnul Maier, vă rog. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. În proiectul dumneavoastră pe care îl susțin ar trebui spus că avem piața internă, dar nu funcționează. Se dau tot felul de motive, dar uh, trebuie <coughs> să vorbim și despre ceea ce lipsește și anume aplicarea, punerea în aplicare a deciziilor noastre, punerea în aplicare în statele membre. Nu servește la nimic să avem uh, acele procese colectivă, când uh, procedurile pentru uh, reclamațiile de mici dimensiuni nu uh, se pun în aplicare. Ni se tot spune celor de la Parlament că nu suntem singurii care adoptă legislație. Parlamentele naționale se trezesc în Germania, se vede clar acest lucru are acolo loc o dezbatere privind dreptul european al tratatelor și există o majoritate în favoarea faptului că uh, în favoarea ideii că se uh, privează Parlamentele Naționale de anumite drepturi. Deci avem nevoie de mai multe informații în statele membre, la nivel legislativ, uh, Parlamentele trebuie să știe ce facem noi aici pentru a susține aceste proiecte și pentru a nu resimți aceste proiecte ca pe o încălcare a suveranității naționale, pentru că uneori ceea ce decidem noi trebuie pus în aplicare și acceptat la nivel național. Uh, domnul comisar uh, nu va avea timp să răspundă la toate întrebările dacă nu respectați timpul alocat. Domnul de Campos. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, un minut am să vă răpesc. De ce nu avem încă, pentru anul viitor, o comunicare privind serviciile de interes economic general? Ați promis o comunicare asupra concesiunilor. Concesiunile public-private și concesiunile public publice. Dar ne-ați promis ceva în legătură cu ajutoarele de stat. E foarte bine, e necesar acest lucru. Și ați uh, promis uh, comerț electronic, achiziții publice electronice, inițiative pe toate aceste domenii, știm că sunt necesare, dar uh, în legătură cu jocurile de noroc uh, online, uh, sunt de acord că trebuie reglementat uh, domeniul, dar când vorbim despre economie socială și piață competitivă, nu vedem nimic în legătură cu aceste servicii de interes economic general. Doamna Weisberger, foarte rapid. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Barnier, eu susțin uh, o serie întreagă de propuneri ale dumneavoastră în domeniul financiar, dar uh, o propunere în legătură cu care sunt critică este cea cu, uh, legată de concesiuni. Parlamentul, în legătură cu această directivă, s-a exprimat foarte clar Comisia trebuie să dovedească mai înainte că există o perturbare a pieței interne și mă întreb dacă există o astfel de distorsiune. Dacă există un uh, potențial transfrontalier atât de mare, există și constrângeri uh, și există probleme de uh, încredere, mai ales în ceea ce privește probleme ca apa sau deșeurile. Foarte multe contracte sunt uh, încheiate pe durate foarte lungi. De exemplu, construcția unui pod nu uh, durează un an, doi, ci 10-15. Deci estimez că în acest caz nu ne trebuie neapărat o directivă europeană care să aducă noi uh, piedici birocratice, ci instrumentele luptă împotriva corupției, poate. Barbara Baylor. Domnule comisar, aș vrea să revin la ceea ce spunea domnul doctor Mayer. Uh, cred că ar trebui să fim prudenți și să nu uh, legăm prea multe așteptări uh, de aceste Uh, de faptul că piața internă unică va rezolva toate problemele pe plan național. Pentru moment, statele naționale trebuie să facă economii, să-și consolideze uh, bugetele, deci uh, puterea de cumpărare a cetățenilor scade. Să nu dăm naștere prea multor speranțe, asta vreau să spun. Și încă două speranțe pe scurt, atunci când vor discutați cu colegul Dali, arbitrajul este important, dar nu înlocuiește procesele colective, procesele de clasă. Uh, și, în fine, uh, inițiativa în ceea ce privește țările terțe, ce va însemna acest instrument? Cum va arăta? Va fi o directivă, regulament, comunicare, o inițiativă? Aș fi vrut să știu mai exact ce formă va îmbrăca. Ultima intervenție, Cristel Șardemez. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului comisar și aș vrea să spun că, în general, cred că există un număr mare de inițiative foarte bune și mă bucur să văd că aceste jocuri de noroc online sunt în sfârșit uh, luată în seamă, ați ascultat Parlamentul și ați decis să creșteți, uh, să, să încurajați uh, cooperarea între statele membre pentru a emite o astfel de legislație. Dar am să mă refer și la ceea ce a spus Barbara Vaile. Comisia s-a gândit ea la o modalitate în care pe piața internă putem asigura îmbunătățirea regulilor existente, un număr mare de mecanisme uh, existente se, uh, sunt contradictorii pe de o parte și pe de altă parte nu știu cât uh, timp uh, avem la dispoziție pentru uh, ameliorarea regulilor uh, care funcționează pe piața internă. Trebuie să avem o piață funcțională și v-aș ruga să vă gândiți și la ceea ce v-am spus. Da, foarte multe întrebări, domnule comisar. Foarte multe întrebări și foarte puțin timp uh, pentru răspunsuri. Am să încerc să fiu uh, concis. Domnul Van der Kamp a spus ceva care mă cam uimește apropo de creșterea Uh, pe care o poate aduce piața unică dacă funcționează bine. Noi analizăm uh, uneori uh, poate puțin prea optimist și credem că o creștere de 2-4% ar putea fi pusă pe seama unei bune funcționări a pieței interne. În acest moment, poate că în anii următori ar fi un procent și mai important. De asemenea, avem o preocupare dublă în legătură cu legislația pe care dumneavoastră o votați să fie uh, corect aplicată. Am să revin la acest subiect, fiindcă l-ați menționat mai mulți. Nu am uh, vorbit deloc și în mod intenționat am făcut o chestiune a proprietății intelectuale care este uh, urmărită de Comisia Iurii Uh, juri, uh, există însă mai multe propuneri pentru 2012 cu privire la proprietatea intelectuală, gestiunea colectivă a drepturilor de autor uh, și propunerea pe care o voi face și eu în legătură cu o licență multiteritorială pentru a exista registre comune pentru drepturile de autor. Doamna Ana Ant a vorbit despre un subiect care mi-e foarte aproape, e vorba de uh, dimensiunea socială. Domnul Kreuzmann uh, menționa uh, tratatele apropo de jocurile de noroc online, pentru că există uh, subiecte care țin de protecția minorilor, de uh, dependențe și de alte probleme de aceeași natură la care ați făcut referire în legătură cu abuzul de publicitate, problema alcoolului. Trebuie, deci, să uh, luăm măsuri pentru uh, eliminarea uh, uh manierelor abuzive de a uh, practica comerțul uh, online și problema publicității, problema alcoolului trebuie luate în considerare sub umbrela mai largă a protecției consumatorului. Eu uh, lucrez uh, în foarte uh, strânsă cooperare cu domnul Dali uh, pe acest subiect. Uh, trebuie să vă mai spun că sunt uh, foarte apropiat de toate subiectele ce țin de legea pieței unice, uh, V-am vorbit despre asta la prima audiere, încercăm să lărgim acest concert, concept și mă bucur de uh, succesul uh, conferinței organizat de uh, comisie uh, vineri. Domnul Barroso a vorbit și el acolo și au uh, fost uh, reprezentate foarte multe guverne din statele membre. A fost pasionant și pot să vă confirm că dacă nu regăsiți o propunere privind un nou vehicul uh, referitor la fondurile de investiții solidare în 2012. Uh, trebuie să vă spun că această inițiativă ține de programul anului 2011, de aceea nu apare pe 2012. Am lucrat la uh, statutul fundațiilor europene. Domnul Tăiani lucrează la un statut îmbunătățit pentru cooperative și asociații. Uh, lucrăm la un uh, registru central, o rețea privind certificarea întreprinderilor care funcționează în mod etic. Reuniunea de vineri, vă spun, a fost extraordinară în, acest, în această direcție. Uh, iar în ceea ce privește piața digitală, nu există o soluție unică la toate problemele pe care le-ați menționat, uh, drepturi de autor. Uh, de exemplu, s-a prezentat o propunere privind operele orfane. Există o și va ieși în câteva săptămâni o propunere privind drepturile de autor. O luăm pas cu pas pentru a elimina blocajele și pentru a facilita o abordare europeană a acestor probleme. Văd uh, dificultățile, înțeleg dificultățile pe care le evocați. Uh, s-au făcut și progrese, s-au uh, depășit și anumite obstacole. Planul de acțiune în legătură cu practicile comerciale abuzive va apărea înainte de vara viitoare, cred, Atelierul uh, uh, care va elabora acest document uh, va avea loc înainte de vacanța de vară și sper că vom avea rezultatele tot atunci. În ceea ce privește punerea în aplicare, cred că e foarte important ca în, cu mijloacele direcției uh, generale însăcinate cu uh, piața comună vom putea în următoarele săptămâni sau luni să venim cu o propunere, pentru că e o chestiune de uh, credibilitate. Uh, trebuie nu numai să venim mereu cu texte noi, ci să ne și asigurăm că textele adoptate sunt și puse în aplicare. Și e o problemă de monitorizare stat, de la stat la stat. Pentru că în fiecare stat membru acest proces trebuie uh, urmărit. Am întâlnit, vă spuneam, funcționari publici uh, din statele membre, am întâlnit peste 700 de funcționari publici în fiecare capitală europeană și avem un, un, un soi de uh, Facebook împreună cu DG-ul meu ca să, ca să alcătuim această forță de intervenție cu 800 de funcționari la nivel național care urmează directiva uh, calificare profesională, directiva servicii, și punerea lor în aplicare. Sper că aceste texte vor fi mai bine puse în aplicare. Treaba, uh, transpunerea e treaba guvernelor și parlamentelor naționale și uh, punerea în aplicare ține de acești uh, funcționari naționali. Deci am încercat o urmărire personalizată a punerii în aplicare a fiecăreia dintre aceste directive. Avem foarte mult de lucru, dar în, ultim, dar în unele Uh, unele cazuri trebuie să mergem și mai departe și să identificăm uh, infracțiunile, uh, încălcările în ceea ce privește punerea în aplicare a textelor adoptate. Și aș urma același principiu în ceea ce privește achizițiile publice în fiecare dintre stat membru. Domnul Maier a ridicat o problemă reală trebuie să avem și proceduri de încălcare care să, prin intermediul cărora să putem convinge statele membre că procesul legislativ care are loc aici uh, trebuie să se încadreze la nivel național. Nu există două uh, rotițe care se învârt în gol. Aceste rotițe sunt conectate, sunt ca două roți din satele unui mecanism. Sunt foarte atent la dimensiunea coeziune socială din care fac uh, parte cal, uh, serviciile publice, calitatea lor și existența lor. E vorba și de serviciile publice de interes general. Președintele Barozo este angajat personal uh, în această inițiativă și până la sfârșitul anului vom avea o propunere în acest sens. Textul va fi prezentat de către domnul Almunia Uh, e vorba de pachetul Monte Cruz și apoi va veni o comunicare mai amplă în ceea ce privește calitățile serviciilor economice de interes general, poate în același timp cu pachetul piețe, uh, achiziții publice în care este angajat și uh, președintele Barroso. Comisia lucrează în acest moment și veți vedea rezultatele. Doamna Weisgeber a amintit acea preocupare despre care ne spusese deja adevărata miza a textului pe care uh, vi l-am uh, propus este absența unei uh, siguranțe uh, juridice. Întreprinderile care participă la licitații privind concesiuni transfrontaliere sunt încurajate, dar trebuie să cunoască cadrul juridic. Și în momentul de față nu există uh, certitudine juridică pentru concesionari. Înțeleg preocupările dumneavoastră, am fost uh, și eu un uh, ales al uh, regiunii mele timp de 11 ani și știu care sunt problemele celor care apelează la concesiuni în mod curent. Nu ar trebui să existe nici limită. În textul nostru veți vedea, nu există limită pentru uh, limită de timp pentru astfel de concesiuni. Dacă e vorba de construcția unui pod, cum ați spus, și se face în parteneriat public-privat, se poate apela la uh, concesiune. În țara noastră, unde a fost ministrul.